Good morning. Good morning, dear colleagues. Bună dimineața, dragi colegi. Am așteptat câteva minute, dar trebuie să începem, pentru că alături de noi îl avem pe domnul ministru Zoltan Balog, ministrul de stat pentru integrare socială din guvernul maghiar, care ne va prezenta concluziile președinției ungare privind integrarea romilor. Suntem onorați de prezența domnului Zoltan Balog. Ieri uh, au fost alături de noi ministrii Navracici și uh, domnul ministru pentru afaceri interne și îi urăm bun venit și domnului Balog. Așteptăm cu nerăbdare să ascultăm prezentarea sa pentru a putea da apoi cuvântul membrilor acestei comisii. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să-mi permite să vorbesc în limba mea maternă, în maghiară. Stimate domnule președinte, stimați deputați, doamnelor și domnilor, cu siguranță vă amintiți de faptul că la audierea mea din ianuarie, la sfârșitul ședinței, am spus că la încheierea președinției maghiare vă voi uh, prezenta modul în care am progresat cu planurile pe care le aveam. Este o mare bucurie pentru mine să vă prezint obiectivele pe care și le-a uh, propus președinția noastră și trebuie să vă spun că am reușit să realizăm aceste obiective. Am trecut printr-o serie de negocieri destul de dure, nu au fost uh, simple, pentru că integrarea este o chestiune sensibilă și integrarea romilor nu este deloc facilă. Dar uh, a trebuit să discutăm cu 27 de state membre din Uniunea Europeană să ne punem de acord. Situația este diferită în fiecare stat membru am încercat să găsim un numitor comun și punctele comune. Cu acesta doresc să le mulțumesc uh, celor care ne-au susținut, Comisiei, statelor membre și Parlamentului European. Fără colaborarea cu acestea, nu am fi reușit să obținem aceste succese aș uh, dori să vă prezint câte ceva despre ultima jumătate de an. Așa cum am spus și la discursul meu din ianuarie, situația romilor creează îngrijorare în Uniunea Europeană. Este vorba despre o comunitate heterogenă Există cam 8 milioane de romi în statele membre ale Uniunii Europene, iar cetățenii romi sunt supuși discriminării și sărăciei, de asemenea și segregării. Uniunea Europeană și instituțiile sale, statele membre și ONG-urile se preocupă de la începutul anilor 90 cu această problematică. În, ultimii doi, în ultimele două decenii însă nu am reușit să obținem o îmbunătățire substanțială a vieții acestei uh, categorii sociale. Integrarea romilor pe termen lung este de neevitat. Este vorba despre un proces care este foarte important pentru toți cei implicați. Instituțiile Uniunii Europene și statele membre precum și multe organizații internaționale, au observat necesitatea de a integra romii și au subliniat-o. Și pentru Ungaria, acesta a fost un subiect foarte important, care a presupus și riscuri. Am acordat prioritate maximă acestei chestiuni în cadrul strategiei cadru. Iar în Ungaria, situația, din păcate, nu este foarte bună. Pe 9 martie ați uh, primit rezoluția doamnei Maria privind integrarea romilor în Uniunea Europeană și strategia uh, pentru aceștia. Această rezoluție a fost adoptată. În strategia respectivă găsim propuneri importante și acest uh, lucru ne-a pus pe gânduri. Apoi, Comisia Europeană pe 5 aprilie a emis și adoptat un comunicat uh, despre o integrare, o strategie de integrare a romilor la nivel național și un sistem cadru valabil până în anul 2020. Există patru domenii importante care au fost stabilite. Educația, locuitul, ocuparea și sănătatea. Comisia a solicitat statelor membre să stabilească niște cadre uh, financiare pe care să le adopte. Pe 27 aprilie, la Budapesta, a avut loc o conferință a uh, platformei romilor, o conferință a, organizată de Comisia Europeană am uh, legat totul de o manifestare culturală. Aici au manifestat mulți uh, artiști uh, din categoria romilor. Nu numai Comisia Europeană, ci și prezentările Parlamentului European au fost luate la cunoștință, respectiv președinția Consiliului a avut ocazia de a exprima diverse idei pe marginea acestei teme. Am, avem și comunități religioase pe care am avut ocazia să le prezentăm, apoi Consiliul și-a reluat activitatea. După aceea am prezentat concluziile Consiliului European. Negocierile au fost continuate, iar uh, Consiliul Ministrilor pentru Integrare Sociale pe 19 mai au adoptat uh, în unanimitate aceste concluzii. În aceste concluzii solicită Consiliul statele membre ca până la sfârșitul uh, anului 2011 să își stabilească strategiile naționale cu privire la integrarea romilor și să le adopte. Pentru că Astfel, situația romilor se poate îmbunătăți pornind de la o politică de specialitate integrată. Aceste strategii trebuie să se refere la diversele situații în care sunt puse în care este pusă această categorie a romilor. Trebuie să se uh, concentreze pe mai multe domenii, precum ar fi precum sănătatea, educația, locuitul și așa mai departe. Statele membre au trebuit să își stabilească propriile obiective în cele patru domenii prioritare care au fost stabilite. Consiliul a solicitat statelor membre să uh, folosească resursele de care beneficiază într-un mod mai eficient. După ce au fost adoptate concluziile, statele membre uh, și-au exprimat angajamentul odată în plus au uh, fost de acord să colaboreze în continuare în cadrul acestei strategii. Este foarte important să subliniem că o cooperare la nivel european uh, reprezintă o valoare adăugată puteți să mă întrebați ce înseamnă acest lucru, ce înseamnă faptul că statele membre s-au angajat uh, odată în plus. Înseamnă că statele membre sunt dispuse să uh, implementeze și să dezvolte în continuare strategiile pentru integrarea romilor și până la sfârșitul anului să adopte un pachet de măsuri uh, aferent. Statele membre s-au uh, angajat să acționeze coordonat și să abordeze lucrurile într-un mod uh, cuprinzător. O premiză care trebuie să fie dată, astfel încât rezultatele să poată fi obținute, um, este că trebuie să se lupte împotriva discriminării și drepturile omului trebuie să fie protejate. Este foarte important să ne concentrăm asupra drepturilor femeii și copiilor. Statul și Consiliul European au subliniat că este foarte important ca statele membre să își stabilească un set reguli foarte clare în acest domeniu care să fie armonizate. În mai multe consilii, chiar și Consiliul Miniștrilor de Justiție, s-au preocupat de acest subiect. Pe 12 aprilie, s-au reunit aceștia și uh, pe 19 mai s-au reunit ministrii pentru integrare socială, iar uh, Consiliul pe ministrilor pentru educație, sport și tineret s-au preocupat de acest subiect pe 20 mai. Acest Consiliu uh, s-a preocupat de abandonul timpuriu al, al școlii de către copii. Pe 23 mai uh, s-au adoptat uh, concluziile, s-a formulat o sinteză, iar uh, Consiliul European se va confrunta cu aceste concluzii pe 24 iunie. Deci le va discuta cu această ocazie. Sperăm că această strategie cadru va fi adoptată la cel mai înalt nivel politic și sperăm că va fi recunoscută. ședința plenară va adopta un document cu titlul Integrare socială a romilor, iar în final doresc să atrag atenția asupra unui aspect. Ar trebui să acționăm cât se poate de rapid și, de asemenea, trebuie să păstrăm același nivel de angajament. Mulți dintre dumneavoastră, cu siguranță, pot adresa întrebarea justificată dacă această strategie cadru uh, rezolvă problema romilor. Aceasta ar fi o întrebare poetică, pentru că strategia cadru nu este suficientă în sine. Soluția la această problemă ține de domeniul de competență al statelor membre, iar această strategie cadru nu este o soluție minune, dar reprezintă un prim pas pe un drum lung către uh, integrarea romilor. Comisia va realiza anual un raport de monitorizare pe care îl va prezenta și Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you, Minister. Now we may... Mulțumesc, domnule ministru. Vom deschide acum dezbaterea. Vom începe cu uh, intervențiile din partea grupurilor parlamentare. Apoi vom avea o a doua rundă de întrebări uh, destinată celorlalți membri ai comisiei. Toți cei care sunt prezenți pot să-și exprime punctul de vedere referitor la elementele care au fost luate în considerare în această prezentare, mai ales integrarea romilor, un subiect foarte sensibil. Poate că și Comisia dorește să ia cuvântul. Reprezentantul Comisiei, da? În regulă? Thank you, Mr. Chairman. Well, I have... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau la început să mulțumesc președinției maghiare pentru angajamentul său, pentru eforturile serioase și pentru susținerea pe care a oferit-o Comisiei în decursul acestui proces. De asemenea, vrem să mulțumim Parlamentului European și statelor membre. Vreau de asemenea să subliniez faptul că aceste concluzii ale Consiliului reprezintă un pas istoric, un moment istoric în procesul de integrare al romilor. Acesta nu este doar un document sau un efort al Comisiei într-un domeniu în care Comisia nu are competențe exclusivă. E vorba de un demers de cooperare, un angajament comun între Comisie, Parlament și statele membre. Și vreau să vă spun că în pofida lipsei uh, de propuneri legislative prin care Comisia se poate să impună statelor membre anumite lucruri, acesta este unul dintre rarele momente în care statele membre însăși statele membre însele și-au unit eforturile pentru a rezolva o problemă foarte, foarte gravă. Domnule ministru, ați menționat deja că întrebarea dacă concluziile Consiliului sau comunicarea privind strategia de integrare a romilor reprezintă soluția la problema. Această întrebare este una retorică. Nu, acesta este doar începutul. E începutul unui drum lung, în decursul căruia noi toți și mai ales statele membre trebuie să coopereze să cooperăm pentru ca la sfârșitul procesului să putem să ne uităm în oglindă și să fim mândri de ceea ce am realizat. Comisia se angajează că va realiza evaluarea și monitorizarea și va raporta Consiliului și Parlamentului European în fiecare an. Și sunt încrezătoare, de fapt sunt convinsă, așa cum astăzi mă aflu în fața dumneavoastră, că în fiecare an vom putea să raportăm progrese. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, doamnă reprezentantă al Comisiei. Acum deschid uh, dezbaterea pentru grupurile politice. Începem cu PP-ul. Domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc de asemenea domnului ministru Baloc pentru prezența sa aici și pentru prezentarea pe care a făcut-o. În primul rând, Aș vrea să felicit președinția maghiară pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut în sensul integrării minorității cele mai importante din Europa, minorității rome. În țara mea există un angajament de mult timp față de această comunitate, față de această minoritate, pentru a putea ajunge la niște cote de incluziune socială cât mai mare. Eu am avut experiențe foarte pozitive în acest sens. Eu, uh, la nivel propriu, ca primar al unei comunități locale în cadrul acestei incluziuni sociale. De fapt, integrarea și incluziunea așa cum ați spus și dumneavoastră, se referă la patru chestiuni principale. Integrarea nu se poate face decât cu educație, prin ocupare, printr-un sistem de sănătate adecvat și prin locuințe. Însă aș vrea să vă adresez o întrebare, domnule ministru, pentru că e un lucru care mă îngrijorează și mă îngrijorează tocmai ținând cont de experiențele pe care le-am trăit și pe care le-am văzut în țara mea și în alte zone din Europa. În documentul de integrare socială a romilor în Europa, mă întreb dacă vă gândiți și la importanța de a veghea și de a proteja și includerea în registrul civil a acestei populații. În acest document se vorbește, mă întreb, și despre nevoia ca această populație să fie inclusă în recensământul municipal, astfel încât ea să poată fi reprezentată în cadrul alegerilor, să poată avea dreptul la vot. Acestea sunt chestiuni esențiale care au de-a face nu doar cu integrarea, ci cu garantarea participării acestei minorități în uh, viața socială europeană. Vă mulțumesc și încă o dată felicitări pentru munca dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Diaz de Mera. Domnul Enciu, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului ministru Baloc pentru munca deosebită depusă și angajamentul dânsului personal față de această temă Uh, care la prima vedere nu pare foarte importantă la nivel european, dar uh, din timp în timp se dovedește a fi foarte importantă, mai ales uh, prin prisma incluziunii și a drepturilor omului. Aș dori să felicit președinția ungară care a reușit să creeze această strategie cadru și de asemenea, Comisia Europeană, în special pe doamna comisar Reding, care prin comunicarea care a făcut-o a reușit să introducă în această strategie cadru un punct care nouă grupul ESD ni se pare foarte important, dacă nu esențial, și anume faptul că toată această strategie trebuie să fie pusă în aplicare numai prin implicarea comunităților rome, respectiv a oamenilor, pentru că altfel ă, orice strategie va rămâne numai la stadiu de teorie. De asemenea, foarte important, din punctul de vedere al meu personal, cât și al grupului nostru social-democrat, este faptul că în această strategie, ca un centru, știu eu, de aplicare a acestei și ă, transpunerea acestei strategii în practică, să fie comunitatea locală, un dialog structurat între comunitatea romilor, comunitatea locală și uh, asociațiile neguvernamentale. Fără această, știu, acest trio, eu cred că nicio strategie uh, adresată acestei uh, etnii nu va fi eficientă. De ce spun acest lucru? Pentru că din uh, experiența, cel puțin din România, de unde vin, unde avem un număr semnificativ de <clears throat> cetățeni de etnie romă, toate strategiile create la nivel național nu au avut rezultate până în prezent. De ce? Pentru că aceste strategii au fost uh, create de undeva din birouri, în alte, de către oameni într-adevăr competenți, uh, cu multă pregătire, dar fără să Uh, aibă o experiență practică. Așa cum a spus și colegul de Remila, uh, și eu am fost primar, viceprimar al Bucureștiului. În București există o populație semnificativă romă, de origine romă. Uh, administrația locală este singura care este în măsură să aibă evidența acestor cetățeni și de asemenea să le cunoască îndeaproape Uh, necesitățile uh, și în uh, atribuțiunile pe care le are administrația locală intră toate acești, toți acești patru stâlpi, să le spunem așa, care, pe care se bazează strategia privind populația romă în Europa, și anume educația, locuințele, sănătatea, infrastructura, toate aceste activități sunt în, uh, în, uh, la administrația locală. În România, de exemplu, administrația locală și comunitățile rome n-au fost implicate deloc în niciun fel de strategie. Din păcate, și acest lucru se vede în practică. Un alt aspect uh, pe care aș vrea să-l subliniez aici este faptul că, din păcate, toată această strategie cadru scapă din vedere un singur lucru, și anume că această populație are o caracteristică, și anume mobilitatea. Nimeni nu va putea să îi facă pe acești cetățeni să stea într-un loc și să-i lege acolo. Aceasta este o caracteristică a acestei etnii. De aceea, în cadrul strategiei, în aceste strategii, ar trebui să ne gândim totuși că la nivel european trebuiește o, o cooperare mult mai strânsă, de exemplu între Franța, unde au fost și vor fi în continuare probleme cu cetățenii de etnie romă, și România. Pentru a reuși împreună să creeze sau altă țară unde există populație semnificativă romă, pentru a putea crea împreună niște programe, fie de uh, fixare, de Uh, implementare, de stabilire a cetățenilor de etnie romă în Franța sau în România, cu contribuția ambelor state. Eu cred că acest lucru ar fi foarte binevenit în uh, viitoare strategii naționale și trebuie ținut cont uh, de acest lucru. Încă o dată repet, în România cel puțin, nu știu exact în Ungaria sau în altă parte cum se întâmplă lucrurile, dacă acest trio administrație locală, comunitatea romilor și societatea civilă nu va funcționa, nicio strategie nu va putea fi aplicată. Vă mulțumesc. Thank you. For the liberals, Mr. Mulder. Mulțumesc, domnul Mulder, din partea liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și eu, domnului ministru, pentru prezentarea sa pentru prezentarea concluziilor uh, președinției maghiare și cred că are o serie de motive pentru a fi mulțumit de strategia uh, pentru integrarea romilor. Am sentimentul că cine, oricine este la președinție, această problemă nu poate să fie rezolvată în șase luni, nici măcar în șase ani, pentru că este vorba aici despre o strategie pe termen lung de care avem nevoie și fiecare președinție care va veni în următorii ani va trebui să spună ceva despre acest subiect. Pentru noi, pentru liberali, este important uh, nu numai să ne gândim la modul în care cheltuim banii, sigur, acest lucru poate ajuta, dar cel mai important este modul în care adaptăm uh, și implementăm legile în fiecare stat membru care se confruntă cu această problemă. Nu este o chestiune care vizează numai banii, ci este o chestiune care vizează uh, atitudinea. Trebuie să le arătăm romilor că nu sunt discriminați și că beneficiază de aceleași drepturi. Acest lucru este foarte important și asta nu se poate rezolva cu niciun fel de fonduri europene, pentru că, până la urmă, ține de responsabilitatea guvernelor locale. Cred că Comisia are motive de a fi mândră, atitudinea cu comisarei Reding a fost uh, corectă și cred că are motive să se simtă foarte mândră de activitatea sa, însă cred că este prematur um, să ne bucurăm. Vom vedea peste 10 ani dacă au existat motive să ne bucurăm cu adevărat sau nu. Însă acum avem toate motivele să continuăm uh, în modul în care am început deja. Vă mulțumesc! Thank you. For the Greens, Mrs. Keller. Mulțumesc din partea versilor, doamna Keller. Mulțumesc. M-am bucurat să aud că Comisia este optimistă în ceea ce privește rezultatele acestei strategii și cred că totuși trebuie să așteptăm un pic până să ne permitem să fim optimiști, pentru că ne dăm seama cât de mare sunt problemele cu care se confruntă romii deja de decenii, discriminarea și alte probleme. Și nu e ca și cum au lipsit declarațiile, summiturile, fondurile, toate au existat. Au fost uh, utilizate uh, fondurile în parte, s-au făcut declarații la summituri, dar nu s-a schimbat nimic în practică și vedem că în multe state membre romii se confruntă cu discriminarea, sunt uh, tot timpul excluși, nu li se dau uh, foarte multe ocazii de a se integra în societate uh, și avem foarte multe exemple um, negative. Dar cred că e foarte bine că președinția a acordat prioritate a acestei chestiuni. Cred că acest lucru este salutar. Însă, cred că este important ca președinția să preia și, de exemplu, un exemplu mod al modului în care problemele pot fi rezolvate exemple bune și mi-aș fi dorit și ca guvernul maghiar să oprească marșurile naziste, atacurile împotriva romilor, uh, faptul că romii sunt uh, trimiși, uh, sunt repatriați, se spune că sunt trimiși în vacanță de vară, Uh, sigur că nu e vina dumneavoastră că există aceste grupări uh, neonaziste, dar guvernul ar putea să uh, întreprindă măsuri ferme împotriva acestor grupuri pentru a arăta foarte clar că faceți uh, toate eforturile pentru a le combate activitatea. Cred că guvernul maghiar ar fi putut să fie mai uh, vocal în această problemă. Cred de asemenea că în concluziile Consiliului și în general când vorbim despre incluzie, Consiliul pare să uite că baza incluziunii este lipsa discriminării combaterea discriminării, combaterea uh, mișcărilor împotriva uh, țiganilor, uh, care nu le permit acestora să aibă o viață normală, aceasta este, acesta este fundamentul, această problemă trebuie rezolvată înainte să putem discuta apoi despre locuințe și așa mai departe, pentru că dacă îi plasezi pe oameni niște locuințe, ei vor fi discriminați de vecini și deci n-ai rezolvat nimic. Deci cred că trebuie să facem mult mai mult. Nu e vorba doar de politici sociale, ci e vorba în primul rând de combaterea discriminării, oriunde apare aceasta, nu doar pe străzi, prin marșuri neonaziste, ci și în instituții. Și am sperat că aceste concluzii ar fi putut să fie, am sperat că acestea să fie mai ferme și mai clare, pentru că uh, e foarte simplu, foarte clar ce trebuie să facem, dar sigur că trebuie să și punem lucrurile în practică și aici îmi lipsește puțin uh, această fermitate. Însă, cred că e bine să fim optimiști că cu acest avânt lucrurile se vor mișca mai repede decât până acum, însă aceasta este doar o declarație voluntară a statelor membre, nu există posibilități de sancțiune, uh, și sper că vom primi un raport anual foarte clar care să nu ne spună doar că totul e bine și s-au făcut progrese, ci în care să se sublinieze și uh, problemele, greșelile, uh, eșecurile statelor membre, pentru că și acestea fac o parte importantă, sunt o parte importantă din procesul de monitorizare. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Nu mai există alte intervenții? Ba da. Doamna Ernst, aveți cuvântul. Stați o secundă spune președintele. Văd că pentru această discuție am avut uh, programat uh, un anumit uh, interval de timp. Ministrul maghiar va trebui să plece imediat, deci vă rog să concentrăm aceste întrebări și apoi vom avea o rundă în care domnul ministru va putea să răspundă la toate întrebările. Deci, doamna, să aveți cuvântul și apoi domnul Bronzu. Doamna Ems, mulțumesc! În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului ministru. Știu că au existat foarte multe inițiative în decursul președinției, că s-au făcut multe eforturi pentru a progresa. Sigur că într-o perioadă atât de limitată nu se pot face toate lucrurile e corect acest lucru. Uh, mă bucur că a fost onest atunci când a vorbit despre problemele strategiei cadru. Ar trebui, într-adevăr, să fim foarte sinceri cu noi înșine și să ne dăm seama că strategia cadru, așa cum ați spus dumneavoastră, nu este suficientă, nu poate să rezolve toate problemele. Deci, acum este momentul ca statele membre să se mobilizeze și să pornim de la această strategie cadru foarte bună, care se bazează pe raportul foarte bun al uh, Liviei, care îi mulțumesc, să pună în aplicare aceste principii. Și asta e problema, pentru că romii au, comunitatea romă au așteptări atât de mari uh, că ceva trebuie să se întâmple, că lucrurile trebuie să se schimbe și că trebuie și că se pot schimba lucrurile. Și cred că trebuie să creștem presiunea asupra statelor membre ca acestea într-adevăr să abordeze această problemă, pentru că dacă vom rata această șansă, atunci în anii următori nu se va face niciun progres și nu ne dorim asta. În al doilea rând, acest uh, raport de monitorizare anual e foarte bine că va exista. Eu însă personal nu vreau doar un raport, ci eu cred că la nivel european, deci în Parlamentul European, trebuie să uh, vedem atunci când avem aceste rapoarte care sunt pașii concreți care trebuie să urmeze la nivel european. Poate că vom, ajuns, vom ajunge la concluzia, în urma primului raport, că trebuie făcute alte lucruri decât cele prevăzute în strategia cadru. La nivel european, spun. Și, de asemenea, trebuie să avem o poziție foarte clară privind statele membre. Deci eu îmi doresc să uh, pornind de la raportul de monitorizare și să mergem mai departe de acesta. Deci să analizăm foarte bine situația și să ne angajăm să întreprindem măsuri suplimentare la nivel european dacă acest lucru va fi necesar. Și al treilea lucru, implicarea, cum a spus și domnul Enciu, implicarea romilor înșiși. Pentru că nu se va întâmpla absolut nimic dacă nu reușim să îi implicăm pe romi în problemele care îi privesc uh, direct, pentru ca ei să devină responsabili de rezolvarea acestor probleme. De aceea, trebuie într-adevăr uh, să ne gândim la o infrastructură care trebuie să fie promovată la nivel european, dar și la nivelul statelor membre, astfel încât răspunderea romilor reprezentanții comunităților rome să fie uh, uh, implicați în acest proces. Deci, uh, eu mi-aș dori la nivel european un congres uh, al romilor anual în care să vedem foarte clar care este situația actuală, uh, cât au progresat fiecare dintre statele membre, unde sunt problemele, ce trebuie făcut. Deci să nu așteptăm uh, în fiecare an pur și simplu cu mâinile în sân să vină comisia cu raportul, ci să rămânem activi, să creștem presiunile, astfel încât într-adevăr lucrurile să se schimbe. Și ultimul punct, antidiscriminarea. Uh, am uh, spus de la început că trebuie să facem ceva și trebuie ca această strategie cadru să se refere și la combaterea discriminării. Dar cred că ar trebui să reluăm acest, uh, acest punct. Poate vom avea o inițiativă comună în Parlamentul European privind uh, antidiscriminarea. Avem nevoie de progre, programe de combatere a discriminării în statelor membre. Nu e suficient să se folosească banii din fondurile europene. Banii nu sunt totul, ci dacă vrem să facem ceva pentru combaterea discriminării, atunci trebuie făcut uh, la nivelul statelor membre. Cam asta am avut de spus deocamdată. Mulțumesc. Domnul Bronz. Mulțumesc, domnule președinte. Cei care își doresc măsuri pentru includerea romilor sunt oameni generoși și au cele mai bune intenții, sunt sigur. Însă, abordarea acestora uneori um, este în mod neintenționat uh, superioară, condescendentă și chiar dezumanizează romii. Um, pentru că Uh, e ca și cum acești oameni uh, au suferit și acum trebuie să fie uh, susținuți, ca și cum ar fi niște, aproape niște obiecte uh, care nu au niciun fel de control uh, și niciun fel de putere de a schimba situația. Cred că acesta este rezultatul secundar al ipotezei că oamenii sunt uh, născuți uh, cu toții egali și uh, viața lor și experiența lor culturală îi uh, influențează. Însă, pe de altă parte, dacă acceptăm că oamenii nu sunt produsele culturilor lor, ci culturile sunt produsele oamenilor, atunci ajungem la concluzii diferite. Unii dintre romi, într-adevăr, au vieți de succes. Eu știu unii dintre ei chiar în orașul de unde vin. Uh, însă fac acest lucru în urma eforturilor proprii și nu pentru că s-au făcut pentru ei anumite lucruri sau li s-au oferit lucruri. Dar comunitatea Roma din Marea Britanie, dacă există o astfel de comunitate, este diferită de cea din Europa Centrală și de Est. Romii din Europa de Est se pare că, într-adevăr, sunt implicați în activități Uh, infracționale. Am uh, discutat cu reprezentanții Europol la o întâlnire a LIBE din, de anul trecut, dar dacă există vreun uh, grup de populație care este predominant implicat în activități de trafic de persoane și el mi-a spus romii sunt și cei care fac trafic și cei traficați. Și sigur că victimele trebuie să fie protejate și salvate și uh, cei care săvârșesc infracțiunile să fie urmăriți în justiție. Mulțumesc, președintele. Dacă nu mai dorește altcineva să intervină, atunci am să dau cuvântul domnului ministru pentru a răspunde la întrebările adresate. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să mulțumesc membrilor acestei comisii pentru activitatea lor susținută. Adevărul este că câteodată e mai bine să asculți decât să vorbești tot timpul. Am să încerc să răspund la întrebările noastre acum. În ceea ce privește prima întrebare care se referea la Spania, Chiar săptămâna trecută am fost în Spania pentru a vedea cu ochii mei care este experiența pe care o deține Spania în acest domeniu. Foarte mulți vorbitori au menționat aici participarea socială ca fiind o chestiune esențială. Și există aici niște chestiuni de natură tehnică. De exemplu, persoanele trebuie să fie înregistrate. Am auzit vorbindu-se și despre mobilitatea romilor din România. Și de altfel nimeni nu are dreptul să pună restricții în cadrul acestei mobilități. Aceste persoane, chiar dacă sunt mobile și chiar dacă nu sunt înregistrate, ar putea să li se ofere ajutor pentru a-i implica în decizii și pentru ca ei să participe mai mult la viața socială. Ați vorbit de asemenea despre acest triunghi între comunitatea locală, comunitatea romă și NGO-uri. Vreau să spun că în Ungaria s-a constatat că populația romă are mai mare încredere în comunitatea locală, are mai mare încredere în medicii uh, locali, în uh, primarii locali, în administrația locală în general, decât în administrația sau reprezentanții la nivel național. Știu că situația romilor este diferită de la o țară la alta, Însă, în Ungaria, această populație este deja așezată și nu mai este mobilă. Însă există, într-adevăr, difer- diferențe între diversele țări. S-ar putea să fie diferit în Franța, Ungaria sau România și ar trebui să facem față acestor diferențe. Pentru domnul Mulder, numele acestei organizații a populației rome din Ungaria se cheamă Longodrom, ceea ce înseamnă drum lung. Într-adevăr, ei au făcut multe până acum, dar bineînțeles nu unde a ajuns. Mai sunt întotdeauna multe lucruri de făcut. Nu trebuie doar să faci primul pas, trebuie să mergi și mai departe. Și dacă vorbim despre implicarea romilor, pentru că mai mulți vorbitori au menționat acest element, e foarte important atunci când analizezi măsurile să evităm o atitudine paternalistă. Noi avem un sistem unic de reprezentare în Ungaria. Dacă cineva este înregistrat, de exemplu, pe o perioadă de două săptămâni, în perioada de alegeri, acea persoană poate vota pentru a avea un reprezentant local. De altfel, în foarte multe comunități locale există reprezentanți ai comunității rome și aceștia sunt adevărați parteneri atunci când e vorba de implementarea programelor noastre pe chestiuni sociale care îi afectează pe romi. De altfel, primul ministru tocmai a semnat un acord cu liderul um, organizației auto, de autoguvernare a romilor. E vorba de un mecanism de codecizie și acesta este unul dintre pilonii de bază al felului în care funcționează Uniunea Europeană. Noi ne-am luat angajamentul în acest sens și aceasta înseamnă că facem ceea ce considerăm că este credibil din punctul nostru de vedere. Aceasta înseamnă că, de exemplu, în următorii patru ani dorim să creăm 100.000 de locuri de muncă pentru rom și dorim să avem încă câteva sute de școli primare pentru romi și 150.000 de romi care să fie incluși în sistemul de sănătate. Dorim de asemenea să existe mai mulți romi care să termine studiile superioare. Sper ca, până la urmă, guvernul maghiar să fie judecat în funcție de îndeplinirea sau nu a acestor obiective. Iată, aceasta spune ceva despre întărirea credibilității. Dacă aceste lucruri însă nu se rezolvă așa cum trebuie la nivel local, atunci, indiferent câte, cât de multe strategii avem la nivel european sau internațional, nu vor folosi la nimic. Doamna Keller a pus o întrebare foarte concretă în legătură cu problema antidiscriminării. Într-adevăr, au existat uh, condamnări din partea societății civile care aveau legătură cu comunicarea comisiei și dacă ne uităm la concluzii, putem vedea acolo că noi am hotărât să rezolvăm această problemă. În concluziile Consiliului se spune literal că Consiliul cere Comisiei ca pe viitor să monitorizeze mai îndeaproape directiva antidiscriminării și felul în care aceasta este implementată. Pentru că acesta este un instrument foarte eficient pentru a elimina discriminarea pe motive de etnie. Cred că îndeplinirea acestei directive este o condiție prealabilă necesară înainte de a vorbi despre orice altceva. Și dacă vorbim despre acele domenii, educație, locuri de muncă, sănătate și locuințe pe care trebuie să le avem în vedere, cred că toate sunt interdependente, nu pot exista una separată de cealaltă. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu locurile de muncă, cu ocuparea, cu sănătatea în același timp, pentru că dacă le separăm, atunci aceasta nu va duce decât la rezultate negative. Dacă îmi permiteți acum, pentru că știu că nu e cazul să vorbesc acum despre afacerile interne ale Ungariei, dar dumneavoastră ați vorbit despre marșuri neonaziste în țara mea și, într-adevăr, suntem confruntați cu o problemă care afectează întreaga Europa. Oamenii trăiesc în situații dificile din punct de vedere social, în sărăcie și alții sunt dispuși să exploateze această situație, să profite de pe urma ei și ajung la astfel de abordări care nu sunt deloc de dorit. Dacă vedem care au fost măsurile adoptate în luna martie, când au început aceste uh, marșuri provocatoare, ne dăm seama că pe 2 mai la Parlamentul Maghiar s-a adoptat o lege care uh, se referă la persoane care comit delicte, persoane îmbrăcate în uniformă care comit delicte. Și această lege încearcă practic să împiedice purtarea de uniformă în scopul intimidării aș putea să vă dau o evaluare subiectivă a acestor evenimente, pentru că eu eram președintele Comisiei pentru Drepturile Omului în Ungaria pe o perioadă de patru ani și cred că această lege practic este maximum pe care putem să-l facem fără să restrângem drepturile omului și pentru a respecta aceste drepturi. În Ungaria cred că există probleme cu felul în care funcționează tribunalele legile trebuie să fie implementate, pentru că legea nu întotdeauna este aplicată așa cum trebuie. Au existat uh, rapoarte în legătură cu uh, arestări care au fost făcute și tribunalele nu le-au considerat ca fiind legale și persoanele care erau responsabile de aceste provocări și uh, intimidări erau cele care fuseseră arestate. Deci vreau să vă arăt că noi încercăm să ne ocupăm de această problemă. Noi am vizitat acea regiune de două ori și comunitatea romă a aplaudat ministrul competent care a vizitat acea regiune pentru că e considerat ca o persoană de încredere care le oferea protecție. Domnului Enciu vreau să spun că, într-adevăr, doamnei Herz, mă scuzați, vreau să spun că, într-adevăr, e nevoie de o strategie eficientă și nu e vorba aici doar de exprimarea verbală a criticilor, câteodată dispunem și de instrumente, de mecanisme pe care le avem la dispoziția noastră și care pot fi utile pentru a utiliza așa cum trebuie resursele financiare pe care le avem. Și dacă vorbim despre strategia pentru populația romă, aceasta a fost lansată de ceva timp și am avea nevoie de o platformă care să implice mai multe instituții europene. Am avut o întâlnire la Budapesta, unde au participat peste 400 de experți și cred că această platformă ar putea reprezenta o instituție pe care să o extindem, să o consolidăm în fiecare an, astfel încât o dată sau de două ori pe an să ne întâlnim la nivelul cel mai înalt, la nivel european, pentru a vorbi despre problemele romilor. În sfârșit, pentru domnul Bronx, care a fost ultimul vorbitor, dumneavoastră ați vorbit despre această atitudine paternalistă de superioritate pe care ar trebui să o evităm și faptul că ar trebui să îi vedem pe reprezentanții romilor ca parteneri. Într-adevăr, e un lucru pe care îl considerăm foarte important și am avut o dezbatere foarte mare în cadrul Consiliului pentru a vedea în ce măsură ar trebui să analizăm criminalitatea și traficul uh, cu ființe umane pe lângă alte măsuri pe care le luăm. Și cred că am reușit să includem și această dimensiune. Aceasta este o problemă mai degrabă de natură europeană. Și dorim, bineînțeles, să evităm traficul cu ființe umane și prostituția și nu dorim ca această populație să fie suprareprezentată în cadrul acestor uh, delicte. Însă, dacă vedem care sunt victimele, de multe ori populația romă este suprareprezentată printre victimele traficului cu ființe umane și uh, a prostituției, pentru că sunt persoanele cele mai vulnerabile ale societății. Iată de ce au nevoie de protecție și iată de ce avem nevoie de o atitudine generală la nivel european. Nu știu dacă am uh, scăpat vreo întrebare din vedere, vă rog să mă scuzați. Oricum, am încercat să răspund la toată lumea și, într-adevăr, e foarte greu pentru o țară să uh, rezolve o problemă atât de specifică, însă este o chestiune care mă interesează foarte mult pe mine. Întotdeauna am considerat că Parlamentul este un aliat al nostru atunci când e vorba de această strategie a romilor și ne-a ajutat și în cadrul președinției noastre. Este o afacere europeană foarte importantă care trebuie subliniată de fiecare dată și am să vă rog de fiecare dată să ne ajutați pe acest drum, nu numai pe noi, ci și pe președinția poloneză, pentru că președinția poloneză nu va uita de această chestiune, o va păstra pe agenda și va fi în continuare un element important la nivel european, pentru că îmbunătățirea situației romilor este un element de care depinde practic credibilitatea noastră. Trebuie să vedem ce se întâmplă și cu credibilitatea noastră politică, care are de pierdut dacă nu luăm măsurile necesare. Deci ar trebui să ne asigurăm că lucrurile se îmbunătățesc și nu se înrăutățesc, din păcate cum s-a întâmplat în mai multe locuri din Europa. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumim pentru atitudinea dumneavoastră sinceră, pentru dorința de a coopera cu noi pentru faptul că vă dați seama că noi, Comisia Libe, v-am susținut întotdeauna, am susținut președinția maghiară, sunt convins că ați simțit această atitudine pozitivă pe care am avut-o față de această incluziune socială pe care ați prezentat-o dumneavoastră, toate aceste chestiuni sociale pentru a realiza integrarea comunității rome în Europa și în special în acele țări unde această minoritate este atât de bine reprezentată. Așa că vă mulțumim și așa cum le-am spus ieri uh, domnului ministru Pintor și domnului Navracici, Vă dorim și dumneavoastră succes uh, pentru această ultimă sută de metri a președinției maghiare, pentru concluziile președinției dumneavoastră și, bineînțeles, dorim succes președinției poloneze și celui de-al doilea trio de președinții pentru a putea implementa tratatul de la Lisabona așa cum trebuie. Mulțumim! And now we should be ready to proceed. Și acum haideți să continuăm uh, și să trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba despre condițiile de intrare și de ședere a resortesanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii. Avem aici un dosar care a fost uh, Uh, care este în comun și cu uh, Comisia Ample, deci cea pentru ocupare, iar din partea Comisiei noastre, raportor este domnul Salvatore Iacolino. Astăzi vom examina proiectul de raport și vom stabili termenul de depunere a amendamentelor. Acest subiect, transferurile în cadrul aceleiași companii, a fost structurată în felul următor. S-a organizat o audiere în aprilie și vom avea ocazia de a auzi și opinia Comisiei și Consiliului, de asemenea și o prezentare din partea Comisiei pentru Ocupare. Dăm întâi cuvântul domnului Iacolino. Domnule Iacolino, aveți cuvântul. A domnule președinte. Într-adevăr, este foarte bine că ați amintit faptul că de curând uh, s-a organizat o audiere. Secretariatul a organizat lucrurile foarte bine au avut loc discuții constructive cu reprezentanții asociațiilor profesionale, precum și cu cei ai sindicatelor și au existat niște idei foarte bune care au fost exprimate. Acestea pot fi preluate în dezbaterea parlamentară. Acest subiect se încadrează într-un pachet de dosare pe care doamna comisar Malmström le-a inițiat referitoare la fluxurile migraționiste și la piața muncii din Europa. Se încearcă, într-un mod obiectiv, să se stabilească niște linii directoare pentru a oferi un pachet general pentru Carta Albastră și celelalte dosare care vor fi discutate imediat după aceea, cum ar fi uh, ocuparea unor locuri de muncă sezoniere, în uh, Important este ceea ce se întâmplă în zona mediteraneană și pentru mine este foarte important ca uh, preluarea, integrarea și uh, nevoile de pe piața muncii să fie luate în considerare această tematică a devenit una uh, foarte politizată. Împreună cu colega Iacon Sari de la Ocupare am uh, avut un schimb de opinii. De asemenea, am lucrat foarte bine și cu raportorii din umbră, cărora doresc să le mulțumesc, la fel și secretariatului. Programul de la Stockholm a prevăzut acest lucru. Există acum un document pe care Comisia l-a prelucrat deja Însă mai există și niște întrebări care mai trebuie să fie tratate. Vorbim aici despre articolul 50. Împreună cu domnul președinte am reușit să găsim un compromis, cu toate că, în esență, se încearcă ca fiecare amendament să fie preluat. Este vorba despre definiția categoriilor de angajați care sunt uh, implicați în acest dosar. Vorbim aici de manageri, de ucenici și de uh, lucrători de specialitate. Am uh, prelucrat și eu niște amendamente. Uh, acestea vizează o claritate mai mare a textului, pentru că este un document care a câștigat mereu în importanța politică. Uh, este vorba despre modul în care se configurează activitatea în fiecare companie și modul în care uh, lucrătorii pot să apeleze la legislație pentru a-și defini statutul. Pornind de la această definiție, am găsit câteva mecanisme care sunt structurate foarte clar pentru a putea să înțelegem ce înseamnă un manager, ce înseamnă foarte clar un ucenic și ce este un lucrător de specialitate. Noi suntem de părere că Textul este unitar și uh, prezintă o procedură simplificată, așa trebuie să și fie, mai ales într-un moment în care criteriul încrederii între statele membre este tot mai important. Deci, în acest moment din timp, nu putem să punem sub semnul întrebării acest criteriu, cum ar fi cooperarea între statele membre, pentru că este un criteriu de bază. Și de aceea, noi am reglementat lucrurile mai bine decât o fac uh, regulile interne ale concernului. Vorbim aici despre resortințanții țărilor terțe trimiși să lucreze în cadrul aceleiași companii în altă țară. Noi suntem de părere că trebuie să existe niște criterii care să poată fi măsurate, să fie cât se poate de concrete și de asemenea uh, experiența uh, lucrătorilor care sunt vizați este foarte importantă. Trebuie să nu existe niște preferințe uh, comunitare, de asemenea am dat un semnal foarte clar și familiei. Va fi mult mai ușor ca membrii familiei uh, lucrătorilor să fie aduși ei în țara, ter, uh, în țara respectivă în care a fost mutat uh, o persoană. A fost uh, înaintat un amendament pe această temă. Este vorba despre raportul de muncă, respectiv durata raportului de muncă în compania care îl trimite pe lucrător, acesta trebuie să fie de cel puțin șase luni, astfel încât să nu se ajungă la abuzuri. În ceea ce privește controlurile, și acestea au devenit mai clare și mai stricte. De asemenea, autorizația de ședere și aceasta trebuie să se bazeze pe un document uh, cât se poate de clar. Poate trebuie să mai existe niște reguli suplimentare, să fie uh, enunțate și alte elemente care sunt necesare. În ceea ce privește companiile care sunt uh, afectate, vorbim aici despre articolul 16, acesta, din punctul meu de vedere, este foarte important, pentru că face și obiectul unor discuții importante care au avut loc la Consiliu. Dar până una alta, nu au existat contribuții uh, suplimentare ale raportorului, pentru că și în dezbaterea actuală vorbim despre amendamentele aduse la acest punct și cu siguranță poate să fie util să facem acest lucru. Și apoi îmi rezerv dreptul de a mai înainta amendamente referitor la acest punct. Pentru că nu este atât vorba despre un transfer, cât despre posibilitatea unor forțe de muncă foarte calificate de a lucra în Uniunea Europeană pe o durată de maxim 3 ani. Important este să reținem și un alt aspect și anume că procedurile um, în baza amendamentelor care au fost uh, înaintate, au fost accelerate și uh, transformate într-unele mai stricte, mai severe, iar uh, cadrul de reguli a fost simplificat. A existat și un studiu de impact și credem că în această primă etapă S-au făcut foarte mulți pași. Acum așteptăm uh, toate contribuțiile colegilor noștri. Doamna Iaconsari a făcut și dânsa foarte mult. Ne bucurăm să primim contribuțiile dumneavoastră și apoi cred că uh, putem să redactăm un document care să fie implementat imediat. Uh, Consiliul se va reuni din nou pentru a discuta acest lucru. S-a mai întâmplat acest lucru de curând, pentru că este vorba despre mobilitatea uh, forței de muncă din statele membre. Și um, există idei care au fost exprimate pe această direcție, iar eu doresc să ne rezumăm la aceste idei pentru ca și Comisia și Consiliul să aibă posibilitatea de a se exprima și de asemenea și colegii care cu siguranță vor uh, exprima contribuții foarte utile. În final, doresc să spun următorul lucru. Acest dosar este interconectat cu celelalte dosare din acest domeniu, cu cel în care se vorbește despre lucrătorii sezonieri, însă cu siguranță nu este atât de complex ca și următorul document. Este vorba despre um, forță de muncă supracalificată care nu poate fi găsită în companiile de aici sau în statele membre ale Uniunii Europene. Cu aceasta mi-am încheiat prezentarea inițială. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum vom asculta prezentarea uh, Comisiei și a președinției maghiare înainte de a asculta prezentarea doamnei Sari din partea Comisiei pentru Ocupare. Deci, uh, doamna Diane Schmidt are cuvântul. Vă rog. Thank you very much, Chairman. Uh, first of all, I, I would like, like to thank also the European Parliament. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Parlamentul European pentru că a organizat această audiere, care a fost foarte interesantă și pentru noi, pentru a ne putea continua activitatea la cele două propuneri și vreau să mulțumesc mai ales domnului Iacolino pentru raportul dânsului, care cu siguranță va uh, trebui să fie tratat de Consiliu. După cum a spus domnul Iacolino, această propunere este parte dintr-un pachet de privind o strategie pentru politica de imigrare și sperăm că va fi posibil să procedăm la adoptarea rapidă a acestei propuneri și, de asemenea, propuneri privind lucrătorii sezonieri. Uh, propunerea privind lucrătorii detașați, sigur că are un rol uh, clar de lucrat, de, un rol clar uh, în strategia Europa 2020, în vederea creșterii competitivității și dezvoltării unei economii inovatoare și bazate pe cunoaștere. În general, din câte îmi dau seama, acest raport susține elementele principale din propunerea comisiei. Sunt câteva amendamente care clarifică și reglează, um, ajustează anumite elemente. Sunt amendamente care vor să consolideze atractivitatea sistemelor de asistență, de asemenea uh, elemente care ajută la combaterea abuzurilor este foarte clar și că lucrătorii transferați în interiorul uh, companiilor comerciale nu uh, uh, sunt meniți să rămână permanent în Uniunea Europeană. Sigur că în următoarele săptămâni și luni se va discuta definiția acestor persoane. Suntem întru totul de acord că um, aceasta este o parte importantă a propunerii și trebuie să îi se acorde atenția necesară pentru a evita orice fel de neînțelegeri. Comisia a încercat să introducă definiții clare, bazându-se pe exi- definiții existente în acte legislative. E clar că uh, acești uh, angajați transferați uh, reprezintă un grup limitat de persoane de, cu înaltă specializare, uh, personal, personal cheie s-ar numi în companii, persoane care aduc o expertiză, o experiență profesională foarte importantă. Atunci când am prezentat această propunere, din punctul de vedere al definițiilor, noi am considerat că este important ca sfera de aplicare să nu fie prea restrânsă și în același timp să avem definiții clare și dacă se poate să ne bazăm deja pe elemente care există deja în legislație. Există și alte puncte care au fost menționate, um, mobilitatea în interiorul Uniunii Europene e un aspect foarte important al acestei directive, avem și alte uh, Um, sisteme cum ar fi uh, cardul albastru, de exemplu, dar aici se fac uh, progrese clare. Deci e nevoie de discuții suplimentare și de clarificări. În ceea ce privește cele 12 luni de angajare prealabilă pe care le-am ales noi în propunerea noastră, într-adevăr, ideea era de a evita abuzurile, și probabil că și acest element va face obiectul discuțiilor. Eu am să rămân deocamdată am să mă opresc la aceste remarci și sigur că sunt la dispoziția dumneavoastră dacă veți avea întrebări. Mulțumesc. Președintele, din partea președinției, doamna Vadasi. Köszönöm szépen, elnök úr! Jó napot kívánok mindenkinek! Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut călduros pe toată lumea de aici. Președinția Consiliului dorește să mulțumească Parlamentului European pentru discuția din aprilie. Noi considerăm că discuțiile au fost foarte importante și dorim să îi mulțumim domnului Iacolino pentru elaborarea acestui proiect de aviz. Sperăm că acest raport va contribui pentru ca Parlamentul European și Consiliul să poată să se pună de acord cât mai repede asupra acestui punct. În ceea ce privește competitivitatea, aceste documente sunt foarte importante și directiva este importantă și dorim să vă informăm cu privire la stadiul uh, lucrărilor în uh, Consiliu um, pentru că dumneavoastră sunteți Comisia de Specialitate în Parlamentul European și vrem să reacționăm pe scurt la elemente din acest raport. Așa cum a spus domnul Iacolino, președinția maghiară a Consiliului uh, a purtat o discuție foarte amplă. Uh, în grupurile de lucru am avut șase reuniuni în ultimele șase luni pe acest uh, subiect și am Uh, dedicat, deci, mult timp și multă energie acestei uh, directive. Considerăm că această directivă este foarte importantă pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre și sperăm că rezultatul uh, va fi un proiect bun de directivă. Vă mulțumesc pentru că ați făcut trimitere la mobilitate. Acest subiect a fost în centrul discuțiilor în președinția maghiară a Consiliului. Propunerea Comisiei menționează puține detalii cu privire la colaborarea care trebuie să aibă loc între statele membre, astfel încât mobilitatea să fie atinsă și asigurată. În ceea ce privește negocierile experților, care s-au uh, axat asupra detaliilor, uh, în aceste negocieri, statele membre au considerat că propunerea inițială a Comisiei nu este suficient de bună, de aceea Consiliul uh, a uh, elaborat un nou document pentru că noi am considerat că ceea ce propunea Comisia nu era ușor de pus în practică. Baza pentru noua schemă de mobilitate este o distinție între mobilitatea pe termen scurt și mobilitatea pe termen lung. Normele care reglementează mobilitatea pe termen uh, scurt fac uh, referire la directiva uh, de resort iar în ceea ce privește mobilitatea pe termen lung, am făcut trimitere la normele care uh, se găsesc în uh, legislația privind uh, cardul albastru. Um, domnul eurodeputat ne-a uh, semnalat faptul că va trebui, sigur, să discutăm în continuare amendamentele și sperăm că vom reuși să ne apropiem pozițiile. În ceea ce privește valabilitatea, sfera de aplicare a acestei uh, directive, noi considerăm că este foarte important să facem o distinție între lucrătorii uh, transferați în interiorul unei întreprinderi și alți lucrători. Noi suntem de acord cu domnul Iacolino și anume, definițiile trebuie să fie foarte precise. Acest lucru este foarte important. Și este foarte important să elaborăm niște concepte care să poată fi ușor transpuse în practică. Și, de asemenea, este important să uh, evităm o interpretare prea vastă, prea amplă a acestor uh, concepte, a acestor definiții. În ceea ce privește considerentele, vreau să atrag atenția asupra faptului că volumul, capacitatea de primire uh, reprezintă o competență a statelor membre. De aceea, noi nu dorim să uh, reglementăm uh, niște cote. În ceea ce privește condițiile de primire, ale lucrătorilor, așa cum a spus și domnul Iacolino deja. Propunerea pornește de la premisa că perioada de 12 luni, perioada inițială, va fi redusă, ar trebui să fie redusă la o perioadă de 6 luni. Acest lucru înseamnă că statele membre însele nu pot să formuleze sau să adopte niște condiții mai avantajoase. Proiectul de raport consideră că lucrătorii transferați în interiorul întreprinderilor uh, trebuie să se reîntoarcă la întreprinderea mamă, să fie reprimiți acolo resortisanții din țări terțe pot să își modifice destinația și nu pot să fie obligați să uh, părăsească teritoriul Uniunii Europene. Este foarte important că ca bunele practici și experiențele statelor membre să fie uh, valorificate. În ceea ce privește motivele pentru un refuz, aici vrem să atragem atenția spre faptul că este foarte important ca aceste motive să fie foarte bine precizate, detaliat, astfel încât să nu existe probleme sau abuzuri. Considerăm că simplificarea este un uh, element foarte important și de aceea că credem că este important că în această directivă există un singur aliniat în care se spune că statele membre trebuie să inițieze o procedură simplificată în cazul unor întreprinderi de încredere. Și sper că și normele privind membrii familiei Uh, și uh, normele privind transferurile în interiorul companiilor să fie bine puse în aplicare. Vreau să fac o scurtă referire acum la termene. Este foarte important să nu uităm aici faptul că persoanele transferate în interiorul întreprinderilor nu sunt doar resortisanți ai țărilor terțe, ci trebuie să controlăm aici și întreprinderile care primesc uh, aceste persoane și de aceea termenul de 30 de zile este prea scurt. În ceea ce primește, privește documentele uh, suplimentare și uh, aprobarea care trebuie acordată, sperăm să ajungem la un compromis în cadrul Consiliului. Acest uh, document uh, suplimentar uh, va fi uh, opțional pentru statele membre. În cazul acestui document, uh, este foarte important că nu doar instituțiile de primire, ci și alte informații relevante să fie uh, bine specificate. Îmi cer scuze dacă am vorbit uh, prea mult și vreau să mulțumesc încă o dată domnului Iacolino pentru elaborarea acestui uh, proiect de raport. Sperăm că președinția polonă va continua munca la acest dosar și că va continua și colaborarea bună cu Parlamentul European. Eu sigur că vă stau la dispoziție pentru întrebări. Președintele, da, suntem comisia asociată cu Comisia pentru Ocupare, eh, conform regulii 50 din regulamentul nostru de procedură și dau cuvântul doamnei Aconsari, care este raportor la Comisia pentru Ocupare. Mulțumesc domnului Iacolino pentru această cooperare deosebit de bună pe care am avut-o. S-a spus aici de mai multe ori că toate acestea aparțin unui pachet asupra migrației. E adevărat, însă aș vrea să întreb dacă acest pachet, care este atât de mare, nu uh, presupune anumite probleme. Eu cred că da. Și principala critică pe care vreau să o adresez se îndreaptă către comisie și anume mă refer aici la faptul că grupurile diferite sunt analizate în mod diferit, au drepturi diferite, deci există aici o abordare sectorială. S-ar putea ca obiectivul acestei directive, obiectivul fiind acela de simplificare a regulilor și de a trata în mod egal uh, pe toți lucrătorii, cred că acest obiectiv ar putea fi pierdut din vedere. Eu una nu prea înțeleg care este simplificarea atunci când avem uh, lucrători care ajung uh, în aceeași firmă pe căi diferite, de exemplu lucrători care au carte albastră, lucrători care se află în cadrul acordului AGSSE, există lucrători um, care sunt transferați sau oameni de știință, cercetători. Deci există pericolul ca până la urmă obiectivul pe care noi îl avem să nu fie îndeplinit, ci din potrivă. Deci să nu ajungem la o simplificare, ci la o complicare a lucrurilor. Și în ciuda acestei critici, aș vrea să remarc aici cât de important este să promovăm mobilitatea lucrătorilor experți. E foarte important să avem persoane înalt calificate din țările terțe. Cu cât avem o mai mare mobilitate a forței de muncă, cu atât mai mare va fi creșterea economică și, prin urmare, competitivitatea noastră va fi mai sporită. Așa că ideea de la bază este una bună, este pozitivă. Domnul Iacolina spunea de asemenea că ar trebui să se precizeze anumite lucruri în cadrul directivei, pentru că au rămas câteva chestiuni care nu sunt prea clare. Și pentru mine, cred că una din principalele întrebări la care ar trebui să răspundem este următoarea. Această directivă n-ar trebui să ducă la o piață a muncii cu două niveluri diferite. Acest lucru mi se pare esențial. Cred că a existat și o oarecare neînțelegere pentru că directiva a fost înțeleasă ca o directivă a migrației și nimic mai mult. E adevărat că există un impact asupra pieței muncii. Deocamdată e prea devreme să ne pronunțăm pentru a spune dacă acest impact va fi mai mare sau mai mic, și tocmai de aceea cred că ar fi bine ca temeiul juridic să includă și articolul 153 A, B și G, pentru că acestea fac referință și la condițiile de muncă, sănătatea la locul de muncă, siguranța la locul de muncă și alte chestiuni din acest domeniu. Și aceasta și pentru lucrătorii care vin din țările terțe. S-a vorbit aici și despre definiții. În acest sens există deja o adevărată unanimitate, în sensul că aceste definiții ar trebui să fie mai precise. Ar trebui să știm ce uh, înțelegem prin experți, ce înțelegem prin cadre de conducere, uh, și acel concept în engleză uncommon knowledge. Nici acesta nu a fost bine definit pentru că poate fi interpretat în mai multe feluri. De exemplu, în cadrul unei audieri, directorul Centrului de Ocupare din Germania ne spunea că un zugrav expert poate fi definit ca fiind un specialist, ținând cont de această definiție și acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Iată de ce ar trebui să precizăm mai bine aceste definiții. Mie mi-ar plăcea să ajungem la o mai mare simplificare și atunci mă întreb dacă avem nevoie de mai multe definiții pentru ceea ce este un specialist sau un expert, pentru că în directiva referitoare la Carta Albastră avem deja mai multe definiții și atunci nu știu dacă mai avem nevoie și de altele. Aceste directive au obiective diferite, însă domeniul de aplicare, grupul uh, care este țintit, este același, anume lucrătorii înalt calificați. Deci nu putem avea definiții diferite în ceea ce privește Cartea Albastră și în această directivă. Un alt lucru pe care l-am menționat deja Nu se știe încă dacă e bine să se utilizeze conceptul de lucrători transferați, ICT. Spun aceasta în calitate de fost ministru al muncii în Finlanda, pentru că eu am participat la redactarea acestui text. Și după aceea ne-am dat seama că există deficiențe și chiar și comisia și-a dat avizul pe această temă. Iată de ce cred că n-ar fi bine să utilizăm acest uh, concept de lucrători transferați. Se spune aici de asemenea că statele membre pot aplica reguli mai favorabile acestor lucrători transferați în interiorul unei întreprinderi și că acești lucrători ar trebui să fie tratați cel puțin la fel ca uh, și lucrătorii uh, transferați. Deci mă întreb care ar fi părerea Curții de Justiție în legătură cu toată această afacere. Pentru că această directivă a devenit o directivă uh, de în alt nivel, plecând de la o directivă de minimis. Prin această directivă, lucrătorii din țările terțe ar avea dreptul să lucreze aici pe o perioadă de trei ani și ținând cont de acest lucru, cred că ar fi mai simplu și mai clar să se aplice aceeași legislație acestor lucrători care se aplică și forței de muncă locală am văzut că există destule dificultăți, destule probleme în ceea ce privește această directivă a lucrătorilor transferați și eu nu cred că aplicarea acestei directive ar duce la o mai mare simplificare, ci din potrivă, cred că ar crea și mai multe probleme. Iată de ce la comisia mea se acordă o foarte mare importanță tratamentului egal acordat tuturor lucrătorilor și, de asemenea, acordurilor negociate la nivel colectiv care trebuie să fie respectate la nivelul fiecarei companii. După toate aceste comentarii de tip critic pe care le-am făcut, aș vrea să spun totuși că această directivă mi se pare foarte importantă și cred că cooperarea aceasta bună care a avut loc între domnul Iacolino și raportorii din umbră, de asemenea cu Comisia de Ocupare și cu Comisia Libe, Cred că această cooperare va fi la fel și pe viitor și aceasta ne va permite să analizăm părțile mai puțin plăcute și vom reuși probabil să ajungem la niște compromisuri care să corespundă obiectivului nostru general. Și anume, ca marile companii multinaționale să poată obține cu ușurință lucrători din țări terțe, fără ca prin aceasta să pună în pericol poziția forței de muncă la nivel local și acordurile colective locale. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc că uh, o singură persoană a cerut cuvântul, domnul Bronx, domnul Mulder, iată mai mult de o persoană, așa că vom da acum cuvântul celor care doresc să intervină. Domnul Mulder, după aceea doamna Arst și domnul Bronx. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul liberalilor salută propunerea venită din partea Comisiei. Considerăm că este un pas bun înainte pentru a defini o piață comună și pentru a avea o politică comună în domeniul imigrației și altor domenii la nivel european. Vreau să mulțumesc domnului Iacolino pentru eforturile pe care le-a făcut pentru a ajunge la un acord. Am avut mai multe discuții împreună, am avut uh, audieri organizate, este o abordare foarte bună și acum, în ceea ce privește propunerile sale, putem fi de acord în mare cu ele, dar avem și noi, liberalii, câteva uh, îngrijorări în legătură cu definiții. De exemplu, în unele state membre avem șomaj de 25% și atunci, dacă avem atâția uh, studenți care termină facultatea la noi acasă, n-ar trebui să fie atât de ușor să primim din afară diplomați. Deci propunerea pe care o face domnul Iacolino o punem sub semnul întrebării. Celelalte propuneri care se refer, referă la membrii de familie, cred că aici tratamentul ar trebui să fie același pentru membrii familiei ca pentru lucrător, deci dacă se acordă un permis de ședere pentru lucrător, atunci același lucru ar trebui să se întâmple și cu membrii familiei acelei persoane. Au existat discuții în legătură cu care este uh, cea mai bună perioadă de timp pentru a fi fost angajat înainte de a ajunge în Europa. Comisia propune 12 luni, domnul Iacolino 6 luni. Ar fi util dacă Comisia ne-ar spune de ce dorește să aibă o perioadă de 12 luni. Pentru că, indiferent ce perioadă alegem, totul poate fi negociat și am dorit să vedem care sunt argumentele în spatele acestei perioade de 12 luni. Referitor la definiția categoriilor, raportorul din partea Comisiei pentru Ocupare a vorbit deja de acest lucru și aici e discutabil, nu putem avea niciodată o definiție foarte clară, dar eforturile făcute de domnul Iacolino pentru a clarifica acest lucru cred că sunt foarte bune. Nu știu dacă ar trebui să intrăm însă pe acest domeniu, Domnul Iacolino propune și niște condiții pentru salariile persoanelor care sunt transferate în Europa, detașate în Europa. Cred că e foarte greu pentru orice guvern, pentru un stat membru să spună că dacă o persoană este detașată în Europa, atunci trebuie să fie plătită un anumit salariu sau altul. Acest lucru se negociază în fiecare companie cu persoana respectivă. Aceasta depinde de condițiile din compania respectivă și din domeniul de lucru, deci cred că nu este de competența guvernului să iau decizii în acest sens. Mulțumesc. Doamna Ernst. Ja. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului Cred că uh, mai trebuie discutate însă și alte aspecte. Trebuie să spun foarte deschis că mi se pare important să ne gândim încă o dată ce facem noi aici. De fapt, pentru că pe piața muncii, de fapt, creăm o segmentare a diferitelor categorii de uh, lucrători sau de clase de angajați, care au uh, drepturi diferite, care au diferite structuri juridice ale activităților pe care le prestează și cu toate celelalte elemente conexe. Deci creăm o rețea foarte mare care conține o structură juridică diferită. Și aceasta este o problemă foarte mare, pentru că mm, nu este o problemă doar uh, în ceea ce privește statele membre și companiile, ci este și o problemă a modului în care abordează angajații acest lucru. De aceea, cred că trebuie să ne gândim uh, foarte bine ce avem nevoie din punct de vedere juridic, ce fel de uh, regulamente, de reglementări, pentru că trebuie să recunosc că nu mi este foarte clar acest lucru. Nu înțeleg în ce măsură uh, trebuie să reglementăm lucrurile așa cum am făcut-o. Și aș dori să mai purtăm această discuție încă o dată între raportorii din umbră și cu uh, raportorii. În al doilea rând, uh, se pune întrebarea definiției. Audierea a arătat cât se poate de clar cât de uh, important uh, este acest proiect de rezoluție, respectiv uh, toate celelalte documente. Eu nu înțeleg uh, foarte bine care este um, forța de muncă atât de calificată, cu toate, cele cunoști, cu toate cunoștințele pe care le presupune. Deci este neclar exprimat. Trebuie să mai uh, discutăm încă o dată ce înseamnă specialist. Sunt Cine sunt specialiștii ăștia care au o supracalificare? Sigur, putem găsi anumite formulări, dar cred că și din punct de vedere juridic, um, ceea ce avem în prezent nu este suficient de clar și nu rezistă, nu se înțelege clar cine este acest specialist despre care vorbim. De asemenea, uh, termenul concern este și acesta oarecum neclar. Astfel încât această terminologie cred că ar trebui să mai ajungă în prim planul discuției noastre. Ultimul punct uh, este vorba despre tratamentul egal, același tratament cu uh, lucrătorii din țara în care sunt detașați cei din uh, țări terțe. Trebuie să vedem cum uh, vom eh, clarifica lucrurile, care va fi statutul juridic, care vor fi drepturile sociale, drepturile eh, în domeniul pieței muncii, ce se întâmplă cu familiile acestora. Cred că trebuie să mai clarificăm toate aceste aspecte, să cădem de acord și de aceea trebuie să spun că sentimentele mele sunt oarecum eh, împărțite în ceea ce privește acest raport. Thank you. Now, Mr. Bronze. Mulțumesc, domnul Bronze. Mulțumesc, domnule președinte. Transferurile intracorporate ne arată adevărata față a migrației economice. Nu este vorba despre satisfacerea aspirațiilor umane a migranților, ci este vorba despre satisfacerea nevoilor economice a afacerilor globale și multinaționale. În ceea ce privește limba folosită, în această dimineață am auzit despre nevoia pieței muncii. Trebuie să vă spun că o piață, cel puțin cea uh, comercială vorbește despre bunuri, nu despre oameni. S-a au vorbit și despre resurse umane, ca și cum oamenii ar fi niște bunuri de producție care sunt folosite de oamenii de afaceri. Economia ar trebui să fie um, altfel configurată. iar nevoile umane nu ar trebui să fie manipulate, astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor corporațiilor. Am auzit că persoanele care sunt transferate în cadrul companiilor sunt manageri, profesioniști, specialiști care vin din țări terțe. În multe situații din țări terțe se citește ar trebui să înțelegem prin țări terțe țări din lumea a treia. Sunt specialiști care sunt formați cu uh, resurse foarte limitate. Iar apoi urmează acest headhunting, um, pentru ca ei să lucreze în lumea mai bine dezvoltată. Anul trecut s-a vorbit despre uh, um, prezidentul um, din Mali, care a atras atenția asupra proporției foarte mari, 30% de absolvenți din Mali care lucrează în, uh, peste ocean, mai ales în uh, țările dezvoltate acest lucru nu este foarte bine pentru țările respective, pentru că dezvoltarea lor ar putea fi obstrucționată. Cei mai talentați pleacă de acolo, iar dacă vestul și nordul îi transferă pe acești oameni către țările lor, atunci ar putea să condamnăm aceste țări către o sărăcie perenă și stagnare. Pentru că vorbim aici despre persoane cu niște capacități speciale și trebuie să ne asigurăm că um, sistemul nostru de educație este reformat, că ne formăm noi specialiștii aici la fața locului. Nu ar trebui să uh, transferăm responsabilitatea corporațiilor care lucrează cu bani mulți. Mulțumesc! Mrs. Sargentini. Mulțumesc, doamna Sargentini. Uh, thank you, Chair. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Ascultându-i pe antevorbitori și mai ales pe raportori, încep să mă întreb ce vrem să obținem noi cu directiva noastră. Permiteți-mi să abordez unul dintre punctele esențiale, și anume salariul unui transferat în cadrul aceleiași companii. Raportorul propune să propune un amendament în care spune că aceste persoane detașate ar trebui să aibă acele salarii sau salarii similare cu lucrătorii europeni care ocupă o profesie similară. Atunci când vii dintr-o țară care are salarii foarte mici, mi se pare de înțeles să se întâmple așa și în felul acesta am rezolvat problema o, de dumping, gândindu-ne că persoanele care vin din țări terțe ar lucra la salarii mai mici. Să spunem că vin din Canada sau din peninsula arabică și sigur, ar fi, aceasta ar fi o solicitare uh, ciudată și cred că ar trebui să găsim o soluție la această problemă. Cealaltă problemă care există în continuare și pe care nu o putem rezolva cu această directivă, însă trebuie să o luăm la cunoștință, directivele de până acum nu au abordat uh, în mod suficient această problemă a salariilor. De aceea, um, directiva despre care vorbim acum ar putea să fie și mai uh, împovărătoare în ceea ce privește salariile. Deci trebuie să vedem cum rezolvăm problema cu uh, lipsa de drepturi pentru lucrătorii de la detașați s-a clarificat problema mem- membrilor de familie ai uh, resortizanților celor terțe uh, transferați în cadrul aceleiași companii. Într-adevăr, uh, situația devine mai atractivă uh, dacă se poate uh, transfera și familia, însă Cred că ar fi ridicol să obligi membrii familiei să rămână acasă sau să presteze muncă de caritate, mai ales uh, dacă este vorba despre femei, pentru că îmi imaginez până la urmă cine va rămâne de cele mai multe ori acasă. Domnul Iacolini a exprimat și un alt punct de vedere referitor la migrație și integrare și nu cred că în ceea ce privește acești uh, resortisanți de țărilor transferanți, acesta este uh, problema esențială, pentru că uh, lucrătorii ar trebui să aibă un contract care să prevadă și reîntoarcerea acasă în țara natală. S-au spus foarte multe, însă cred că și eu am spus destule, dar aș aprecia dacă am avea o întâlnire a raportorilor din umbră cât se poate de curând pentru a discuta despre toate aceste aspecte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Moraes. Observ că dorește să intervină. Domnule președinte, doresc doar să spun că, în calitate de Raportor din umbră, doamna Blinkeviciute, votează la o altă comisie, deci nu poate să fie prezentă. De aceea vrea să mulțumesc domnului raportor și să uh, discute despre chestiunea tratamentului egal, un aspect uh, discutat uh, exhaustiv, de asemenea definiția managerului specialistului și a ucenicului um, și de asemenea Um, chestiunea reunificării familiei și care este domeniul de aplicabilitate. Acestea sunt aspecte care o interesează și pe care ar vrea să le aprofundeze. Însă, uh, ele pot fi discutate la următoarele întâlniri uh, ale raportorilor din umbră. Își cere încă o dată scuze că nu a putut să fie prezentă la această întâlnire. Mulțumesc! Acum revenim la raportorul nostru, la domnul Iacolino, pentru a trage concluziile referitoare la acest punct. Mulțumesc, domnule președinte. Acum, da, am ascultat toate observațiile și aș dori să fac și eu câteva comentarii. Aș vrea să încep răspunzând uh, reprezentantei comisiei Raportul care a fost adoptat a fost uh, abordat. Există multe subiecte pe care Comisia consideră că pe marginea cărora Comisia consideră că ar trebui să mai fie făcute niște corecturi și în ceea ce privește definiția. Noi lucrăm la acest aspect și în ceea ce privește comentariile colegilor, voi spune mai multe lucruri despre asta mai târziu. Mulțumesc și președinției maghiare pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Știu că este foarte dificil să găsim o definiție echilibrată uh, care să se regăsească la articolul 16. Mobilitatea pe termen lung și pe termen scurt uh, își găsește aplicabilitatea uh, în ceea ce privește aceste transferuri uh, intracorporate, 6 luni, 12 luni, uh, sigur acest lucru rămâne în discuție, însă nu există dubii că noi discutăm despre acest lucru și de asemenea că procedurile vor fi uh, îmbunătățite în baza amendamentelor înaintate. Însă se poate foarte bine să mai fie înaintate și alte contribuții. În ceea ce privește textul, există o serie de amendamente care au fost înaintate, um, dar sigur că vom colabora în continuare pentru a redacta un text foarte bun. Mulțumesc, Ia Gonzari! Ea a subliniat uh, colaborarea foarte bună, a confirmat că așa a fost și am colaborat foarte bine și cu raportorii din umbră. Acum câtva timp a avut loc o întâlnire, vom mai uh, organiza și alte întâlniri, asta este de la sine înțeles. Este bine să discutăm despre aceste lucruri în prezent pentru a putea să progresăm pe această direcție. Înainte nu a fost necesar, însă acum doresc să clarific câteva aspecte. Este adevărat, vorbim despre o directivă care vorbește despre migrația legală, dar are legătură foarte mult și cu piața muncii. Este vorba despre forța de muncă supracalificată. Sigur că trebuie să existe un raport de ocupare al angajatului cu compania sa și de asemenea trebuie să se constate cât timp a lucrat angajatul respectiv în concernul respectiv, compania respectivă, în țara terță, pentru a putea să aibă pretenții de a beneficia de această mobilitate. Există un amendament înaintat pe acest subiect uh, care vizează cele 12 luni. Uh, era o propunere a comisiei, noi am propus 6 luni, însă fără întrerupere. Deci vorbim aici despre un angajat care a lucrat cel puțin șase luni în companie fără să întrerupă raportul de ocupare. Acesta ar fi o abordare rezonabilă din punctul meu de vedere, însă așteptăm și alte propuneri. Este absolut necesar și acest lucru a fost exprimat și de antevorbitori, și anume că trebuie să ne axăm și asupra familiei, pentru că uh, trebuie să existe niște criterii echilibrate, astfel încât să fie oferită posibilitatea ca acest permis de ședere al angajatului să fie verificat și, uh, de asemenea, să existe posibilitatea ca familia să uh, vină și ea în țara în care mm, este detașat angajatul. doamna Sargentini și domnul Moraes care a exprimat uh, părerea doamnei Blinkeviciute, uh, s-au exprimat și uh, vis-a-vis -vis de acest punct, dar doresc să mai completez un aspect. Eu am fost managerul unei întreprinderi cu 6.000 de angajați și dacă este să îmi, îmi imaginez că în această companie au fost aplicate condiții diferite pentru același angajat care lucrează în aceleași condiții de muncă, mi se pare un lucru absolut nefiresc. Ceea ce pot să fac este să preiau recomandări și sfaturi de la colegi care consideră asta ca fiind un lucru important. Sigur că nu există dubii că definițiile sunt importante. Doamna Ernst a vorbit despre acest lucru. Sigur, este o problemă foarte serioasă. Însă, uh, concret, atunci când vom analiza amendamentele, amendamente pe care le-am uh, înaintat chiar eu, cred că uh, aceste amendamente arată cât se poate de clar că un manager uh, trebuie să aibă niște caracteristici foarte clare care pot fi măsurate în mod cât se poate de obiectiv. Vorbim aici despre criterii ierarhice, bugetare, vorbim despre resursele umane, aspecte tehnice, mijloace financiare și același lucru este valabil și pentru specialist. Însă, în ceea ce privește ucenicii, avem niște uh, preferințe comunitare. Am spus că uh, primul amendament pe care l-am uh, prelucrat, în acesta s-a făcut referire la aceștia și că se poate modifica considerentul 8 și anume că numărul acestor uh, ucenici, numărul acestor specialiști uh, formați nu poate să fie mai mare decât uh, cota de lucrători provenind din statul membru respectiv. Și în ceea ce privește specialiștii, există anumite experiențe care trebuie să fie luate în considerare, pentru că succesul acestei directive uh, depinde și de modul în care vom rezolva noi aceste întrebări. Cinci articole sunt afectate de acest lucru. Definițiile, despre ce vorbim, pe cine vrem, ce vrem. Apoi articolul 8, sancțiunile. Trebuie să fie prevăzute niște sancțiuni care să fie și uh, luate în considerare referitor la angajatorii care nu respectă această directivă și prevederile sale. Apoi, um, cererea, sigur că și acest lucru este foarte important, sunt de acord cu doamna Iaconsari, putem să găsim o definiție mai bună. Apoi, familia. Definiția familiei și aceasta trebuie să fie exprimată mai bine, mai clar, pentru a se poate ține cont de ea atunci când se face solicitarea. Și apoi, vorbim despre mobilitate. Articolul 16. Un angajat din India care este detașat în Grecia sau și vrea să meargă mai departe în Italia. O asemenea solicitare este oarecum problematică. Iar colegii care s-au exprimat uh, vis-a-vis -vis de acest lucru și ceilalți uh, Mm, sigur că pot contribui astfel încât să îmbunătățim aceste lucruri. Domnul Brons a zis că vorbim despre uh, resurse umane, resurse umane calificate, câteodată talente veritabile. Domnul Malder a spus că 21% dintre tinerii angajați din Europa nu lucrează. În Italia vorbim chiar de 28%. Deci, da, într-adevăr, ne confruntăm cu această problemă în Europa. Este o uh, problemă comună și cred că la următoarea întâlnire cu raportorii din umbră uh, vom aprofunda această chestiune. De asemenea, uh, doresc să îi spun domnului președinte că ne gândim ca 12 iulie să fie termenul de depune a amendamentelor pentru a putea organiza înainte întâlnirea cu raportorii din umbră, astfel încât fiecare grup parlamentar să aibă posibilitatea de a veni cu considerentele uh, necesare suntem deja în întârziere, așa încât uh, îi dau uh, cuvântul doamnei Iaconsari pentru a spune câteva cuvinte finale. Mulțumesc. Sau s-a atras atenția asupra mai multor chestiuni. În primul rând, exodul de inteligență, așa numitul brain drain, care este o problemă. Dar s-ar putea ca această directivă să fie, de fapt, un ajutor care să combată acest exod, pentru că e vorba de contracte de doar trei ani, după care oamenii se întorc. Și apoi, tratamentul legal. Uh, probabil că vă gândiți că majoritatea lumii se gândește că cei mai ieftini ingineri din lume sunt undeva în China, dar nu. Acum câțiva ani ei se găseau în Ucraina Asta doar ca să vă dau un exemplu. Să spunem că există o companie finlandeză sau germană care doresc uh, un inginer dintr-o țară terță. Pentru a evita dumpingul salarial și pentru ca a evita situația în care acești oameni sunt angajați numai pentru că sunt mai ieftini și nu pentru cunoștințele lor, Ei bine, aceste firme probabil că ar trebui să ofere locuri de muncă unor ingineri uh, spanioli, portughezi sau polonezi. Nu ar trebui să creăm o piață a muncii pe două niveluri și de aceea tratamentul egal este de importanță fundamentală. Președintele, mulțumesc pentru toate intervențiile în această dezbatere. Uh, sunt sigură că raportorul a Uh, luat la cunoștință toate aceste lucruri. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 12, la 12 iulie la prânz. Marți, 12 iulie la prânz. Pentru amendamentele care se depun la raportul domnului Iacolino, raportor pentru Comisia Libe. Înțeleg că în Comisia de Ocupare termenul pentru depunerea amendamentelor este fixat pentru uh, 22 iunie. Doamna Iaconsari confirmă. 22 iunie pentru articolele care se găsesc uh, în competența Comisiei de Ocupare cu care suntem Comisia asociată conform uh, articolului 50 din regulamentul de procedură. Acum, suntem în întârziere, trecem la punctul următor, la punctul 21. E vorba de condițiile de intrare și ședere a uh, resortisanților țărilor tețe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Raportorul nostru este colegul nostru, domnul Sergio Coferati. Și aici dorim să Uh, ascultăm în primul rând prezentarea raportului de către raportorul din Comisia Libe, domnul Moraes, după care vom da cuvântul raportorului din Comisia pentru Ocupare, domnul Coferati, care va, se va referi la uh, elementele care țin de resortul uh, Comisiei pentru Ocupare. Domnul Moraes este responsabil de acest dosar și în urma audierii organizate în luna aprilie, uh, Trebuie să discutăm astăzi uh, amendamentele și sigur că trebuie să fixăm o dată pentru prezentarea, o dată limită pentru prezentarea acestora. Domnul Moraes. Mulțumesc, domnule președinte. În uh, discuția privind directiva uh, lucrătorilor transferați în cadrul acelorași companii, am văzut deja cât de complex este acest context al abordării sectoriale. De ce avem trei dosare de migrație, ilegal, migrație legală care vizează trei categorii diferite de lucrători? De ce nu avem o abordare mai cuprinzătoare? Migrația legală a fost introdusă prin uh, cardul albastru înainte de tratatul de Lisabona și era vorba de angajare, de ocupare permanentă sau semipermanentă. Aici vorbim despre uh, migrație uh, a lucrătorilor ceea ce, sigur că, aduce cu sine tot felul de probleme și îngrijorări care au fost exprimate foarte clar atunci când s-a vorbit despre tratamentul legal, care ține de competența Comisiei pentru Ocupare. Însă, ne aflăm acum în situația în care trebuie să îmbunătățim propunerile uh, Comisiei care vizează aceste trei categorii de lucrători. Și în ceea ce privește lucrătorii sezonieri, eu am să încerc să mă asigur că abordăm chestiunea exploatării, problemă care există, că o includem în uh, propunere, ca și um, ideea de a reduce uh, nevoia de lucrători sezonieri. Um, munca sezonieră este o realitate a lumii noastre. Aceasta este uh, mentalitatea, gândirea noastră în spatele propunerii. Propunerea este una destul de modestă. Contextul este discutat în public, însă propunerea este destul de modestă în domeniul său de aplicare. Ea e diferită de propunerea privind transferurile în cadrul acelorași companii pentru că include și muncători, lucrători necalificați. O categorie de lucrători care oricum deja vin și lucrează în Uniunea Europeană. Abordarea a fost uh, adaptată în urma audierii din aprilie și, de asemenea, uh, a fost adaptată în cursul discuțiilor uh, îndelungate cu partenerii noștri sociali și cu toți actorii implicați în acest proces, pentru că am avut și discuția privind permisul unic și am încercat să învățăm din discuțiile pe care le-am purtat pe marginea permisului unic. Așadar, ce am încercat să fac cu propunerea Comisiei a fost să mențin elementele fundamentale Chiar de la începutul discuției privind lucrătorii sezonieri, colegi din parlamentele naționale au venit și ne-au explicat că subsidiaritatea este crucială și trebuie respectată. Și cred că din acest motiv propunerea Comisiei pentru a se asigura că statele membre controlează pe deplin nu, cifrele, că pot să refuze uh, cereri de uh, aprobare și uh, că pot să facă verificări înainte de a aproba venirea unui lucrător uh, terț, că pot să facă verificări că nu există persoane în țara respectivă care să ocupe acel loc de muncă. E foarte important acest lucru. De asemenea, propunerea comisiei cred că a, ajunge la un echilibru bun între reducerea nevoii de lucrători sezonieri și reducerea uh, stimulentelor uh, pentru ca lucrătorii sezonieri să nu rămână în Uniunea Europeană. E foarte important pentru că lucrătorii sezonieri care ajung în Uniunea Europeană uh, încearcă să rămână și remitențele, banii pe care îi uh, trimit Uh, ajung până la urmă să, fie, să aibă un volum mai mare decât uh, ajutorul de dezvoltare pe care îl acordăm noi țărilor respective. Poate colegii nu știu că acesta este, de fapt, aceste viramente ale lucrătorilor uh, din țări terțe sunt cel mai important ajutor pentru țările respective ca volum. De aceea este foarte important ca propunerea Comisiei să recunoască această migrație circulară care are loc, mai ales articolul 12 care spune că lucrătorii sezonieri care nu îndeplinesc obligația de a se întoarce în țara um, de unde au venit când expiră permisul lor să nu uh, poată să mai intre uh, câțiva ani în Uniunea Europeană. De asemenea, uh, alți uh, lucrători care uh, pleacă Um, în uh, timpul uh, prevăzut um, să primească stimulente pentru să, să le se faciliteze întoarcerea în anii următori, astfel încât să fie stimulați, practic, să-și respecte timpul de ședere. Deci, e foarte important ca a, acest, uh, acest element să fie asigurat. Reîntoarcerea oamenilor acasă la sfârșitul șederii lor. Vreau să mulțumesc domnului Coferati de la Comisia pentru Ocupare pentru colaborarea foarte uh, bună pe care am avut-o. Una dintre anomaliile uh, migrației legale este că noi avem uh, că temeiul juridic pentru Comisia Libe este faptul că e vorba de chestiuni juridice, civile, dar e vorba clar și de piață. De aceea um, de piața muncii. De aceea și Comisia pentru Ocupare este asociată. Și cu toate că există anumite elemente care sunt de competență exclusivă a Comisiei de Ocupare, uh, e foarte important uh, colaborarea este foarte importantă pentru noi, pentru că noi nu vrem să existe uh, categorii de lucrători care să, ai, să fie dezavantajate unele față de altele, ceea ce aduce la probleme foarte mari pe piață. Deci, tratamentul egal este un principiu fundamental care uh, este sprijinit în ambele comisii și a fost exprimat în discuție de către colegi. În ceea ce privește durata șederii, propunerea comisiei vorbește despre o perioadă maximă de șase luni și eu am menținut această perioadă în raportul meu, pentru că am avut discuții îndelungate cu o paletă întreagă de actori și am hotărât să rămân la aceste șase luni din propunerea comisiei. În ceea ce privește locuințele, cazarea, aici trebuie să vedem cum uh, protejăm drepturile lucrătorilor, pentru că știm că există exploatare în multe țări um, lucrătorii sezonieri lucrează în condiții foarte uh, bune, dar condițiile în diverse țări sunt foarte diferite. Și cazarea este o chestiune foarte complexă, pentru că, pe de-o parte, vrem să creăm condiții bune pentru lucrătorii sezonieri, aceștia vin în Uniunea Europeană și nu ar trebui să uh, lucreze ca niște sclavi, ci ar trebui să fie tratați în mod decent. Acesta este interesul tuturor partenerilor sociali și, de asemenea, interesul statelor membre de a nu avea un grup de lucrători care sunt uh, tratați uh, prost. Acest lucru este, uh, se reflectă negativ și asupra societății. Deci, dar, în același timp, vrem să restrângem obligația ca lucrătorii sezonieri să lucreze, să locuiască într-o anumită zonă. Nu ne dorim segregare. Deci vrem totuși o flexibilitate, dar vrem și un standard adecvat de locuire care să fie definit, ceea ce e foarte greu. Uh, Uh, în raport am uh, introdus o definiție a uh, standardului adecvat de locuire, așa cum este el definit de Comisia ONU pentru drepturile lucrătorilor. Trebuie să ne asigurăm că lucrătorii sezonieri nu sunt exploatați. Dar când discutăm despre astfel de chestiuni, intrăm și în domeniul libertății și uh, Uh, lucrătorii sezonieri și și angajatorii doresc să aibă o libertate și o flexibilitate și parametrii care trebuie să fie găsiți trebuie să ducă la uh, o contribuție pentru uh, piața noastră europeană, dar și la uh, contribuția pentru țările de unde vin acești oameni. Și încercăm, deci, să uh, găsim o definiție bună pentru condiții decente de locuire. Un lucru foarte important pentru noi, pentru că noi am discutat în delegații uh, tipurile de exploatare care există. Apoi, se mai pune problema domeniului de aplicare bisectorial a acestei directive. Am avut mai multe discuții cu partenerii sociali și pe acest subiect și am decis ca în acest raport să uh, ne ocupăm de agricultură, horticultură și turism și să fim proactivi, să spunem care sunt domeniile cheie în care se angajează lucrători sezonieri. Sunt uh, sectoare care sunt uh, excluse, sigur, dar modul în care am abordat lucrurile în raportul meu a fost următorul. Vor exista o mare varietate de situații în care vor exista lucrători sezonieri și în alte sectoare. Dar statele membre pot decide să uh, impună dispoziții și în celelalte sectoare, nu doar în agricultură, horticultură și turism, dar acest lucru se poate face numai în colaborare cu partenerii sociali. Pentru că e important ca sectorul, domeniul de aplicare să nu fie extins în mod artificial. Apoi, mai există un întreg domeniu uh, unde, care se referă la obligațiile angajatorilor. Am consolidat sancțiunile împotriva angajatorilor. Este un domeniu în care noi am considerat că există o nevoie legitimă de a uh, combate comportamentul uh, exploatator al anumitor angajatori și să reducem uh, con- astfel de cazuri. De asemenea, monitorizarea, inspecțiile sunt alte domenii importante. Multe, de multe ori, partenerii sociali mi-au spus că directiva va fi eficace, uh, va fi la fel de eficace ca și regimul de monitorizare și inspecție. De aceea, trebuie ca statele membre să se asigure că înființează niște mecanisme de monitorizare și control uh, eficace. În anumite state membre există astfel de sisteme de control, dar există și state membre în care regimul de inspecții este foarte slab. Apoi, în ceea ce privește plângerile din partea lucrătorilor sezonieri, am introdus o dispoziție pentru a preveni victimizarea persoanelor care uh, depun plângeri uh, reale și care denunță cazuri de încălcare a regulilor. Și în ceea ce privește domeniul de aplicare al acestei directive, propunerea Comisiei se aplică la resortisanța ai terțe care locuiesc în afara Uniunii Europene. Însă, în timpul audierii, am primit reacții din partea mai multor colegi care au spus că ar trebui să se creeze o legătură uh, pentru ca anumiți uh, resortisanți din țări terțe care uh, locuiesc în mod ilegal în Uniunea Europeană să fie și ei cuprinși. Eu am, tradus, am introdus o perioadă de tranziție de 2 ani care ar permite ca și acest mic grup de lucrători să fie um, vizate legislație. Sigur, îmi dau seama că această chestiune probabil că depășește domeniul de aplicare al propunerii, dar a fost un lucru care a uh, fost discutat la audiere și care trebuie analizat. Așadar, în concluzie, aș spune că avem o abordare sectorială și pentru lucrătorii sezonieri, obiectivul meu cheie este să abordăm exploatarea. Înțelegem că este valoarea muncii sezoniere, ea este o parte permanentă a pieței muncii, avem nevoie de acești uh, lucrători, aceștia trebuie să poată să-și uh, întreține familiile de acasă și e nevoie de o structură adecvată. Statele membre sunt cele care dețin controlul, ele decid volumul de lucrători uh, și sper că vor uh, transpune toate aceste idei pentru ca să existe niște standarde care să stabilizeze o parte foarte importantă a pieței de muncă, pieței muncii din Uniunea Europeană. Vreau să mulțumesc mai ales raportorilor, raportorilor din umbră. Am avut mai multe uh, reuniuni înainte să vin cu această propunere, pentru că este o propunere care uh, are multe elemente sensibile și de aceea vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru contribuția uh, dânșilor și de asemenea vreau să mulțumesc doamnei Papadopoulou uh, pentru avizul de la Comisia FEM, care și-a prezentat uh, avizul foarte repede. Mulțumesc, Claude. Acum putem asculta un pic, dar nu prea mult, din partea Comisiei și a Consiliului, pentru că suntem în întârziere, așa că, doamna Schmidt, dacă puteți fi foarte succintă, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să fiu, uh, am să fiu foarte succintă. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru cooperarea sa și pentru acest raport excelent. Un element care a fost important pentru comisie atunci când am prezentat propunerea era, bineînțeles, că doream să simplificăm procedura de admisie pentru lucrătorii sezonieri atunci când e nevoie de ei în Europa și să ținem cont și de faptul că statele membre sunt uh, competente în ceea ce privește contingentele de admitere în legătură cu testele Uh, făcute asupra pieței forței de muncă și, de asemenea, că trebuie asigurată protecția acestor uh, grupuri vulnerabile pentru a lupta împotriva exploatării. Și în amendamentele care sunt prezentate la acest raport, cred că acest element al protecției a fost întărit. Se susține, de asemenea, accesul la informație, Uh, mecanismul uh, de denunțare și așa mai departe. Deci există puncte care sunt oarecum diferite față de propunerea Comisiei. În primul rând, în ceea ce privește domeniul de aplicare, există posibilitatea de a prezenta o solicitare din, de pe teritoriul statului membru noi ne-am gândit la această posibilitate când am prezentat propunerea, dar ne-am gândit că ar trebui să ținem cont de faptul că e vorba de lucrători sezonieri care vin doar pentru o perioadă de câteva luni de zile și tocmai de aceea ne-am gândit până la urmă că ar trebui să permitem ca aceste solicitări să vină doar din partea migranților care se află în țări de origine. Un alt motiv este că ar trebui să încercăm să evităm abuzurile de orice fel, ținând cont de faptul că e vorba de contracte temporare, uh, doream să evităm și această problemă a reagrupării familiei. Deci nu doream să oferim posibilitatea de a avea solicitări din interiorul UE pentru a evita astfel de abuzuri. Obiectivul propunerii era tocmai de a deschide noi căi pentru migrația legală. De aceea nu ne-am gândit la posibilitatea de a acoperi și migranții care se află în mod ilegal deja pe teritoriul UE. Și problema reglementării situației, aceasta, bineînțeles, depinde de statele membre. În ceea ce privește definiția acestor lucrători sezonieri, doream să avem o definiție destul de restrânsă știu că există diferențe între statele membre, așa că doream ca statele membre să specifice domeniile de aplicare. Acest lucru l-am uh, prezentat în considerente, dar oricum ținem cont și de propunerile care s-au făcut din partea raportorului. Problema vizei și a permisului de ședere pentru lucrătorii sezonieri care vin pe o perioadă mai mică de 3 luni de zile se poate a oferi această viză Schengen pentru cei care vin pe o perioadă de peste trei luni. E nevoie de un permis, însă statele membre pot cere acest permis încă din prima zi de când intră ei pe teritoriu. Cea mai importantă chestiune aici este că lucrătorii sezonieri să aibă toți aceleași drepturi și aceasta să nu depindă de perioada de ședere. Acesta este documentul care va determina practic drepturile pe care ei le vor avea. Calendarul pe care îl avem, cele șase luni într-un an calendaristic pe care le propunem, am ales această perioadă de referință pentru a evita o povară suplimentară pentru administrația națională, pentru că există această perioadă calendaristică pentru chestiuni fiscale și altele. Deci, aceasta am considerat-o a fi opțiunea cea mai bună. Dacă am trece de la anul calendaristic la o perioadă de 12 luni, cred că aceasta n-ar contrazice obiectivul propunerii noastre. Deci noi ne doream doar să avem 6 luni pe o perioadă de 12 luni. Deci până la urmă, dacă se preferă în loc de an calendaristic, se preferă perioada de 12 luni, pentru noi nu e nicio problemă. Referitor la cazare, și aici suntem de acord cu protecția lucrătorilor sezonieri, acesta este principiul general pe care îl aplicăm, posibilitatea ca angajatorii să acopere cheltuielile de călătorie și așa mai departe. Aici cred că ar trebui să fim prudenți pentru a nu descuraja angajatorii de a utiliza contracte legale pentru acești lucrători din țări terțe, pentru că aceste costuri ar putea influența asupra deciziei lor. Am să mă opresc aici. Comisia, bineînțeles, este la dispoziția dumneavoastră pentru a ajuta Consiliul și Parlamentul European la această propunere și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru alte explicații. Doamna Patații, din partea președinției, vă rog foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, foarte pe scurt. În primul rând aș vrea să mulțumesc domnului Moraes pentru raportul său amănunțit și acum, foarte succint, aș vrea să vă dau câteva informații în legătură cu situația actuală referitor la dezbaterea care are loc la Consiliu noi ne centrăm pe chestiuni care n-au fost menționate în cadrul audierii. Președinția maghiară dorește de asemenea să se acorde o foarte mare importanță acestui proiect de raport și de altfel am avut o dezbatere foarte bună cu experți sociali care au fost implicați în acest proces. Sperăm să fi reușit să subliniem chestiunile de detaliu care sunt importante pentru statele membre. Acum, în ceea ce privește acest uh, proiect de raport, Am vorbit despre munca sezonieră care depășește o perioadă de trei luni într-o perioadă de șase luni. Este în continuare o chestiune dezbătută pentru că există îngrijorări manifestate de anumite state membre. E vorba aici de codexul vizelor și proiectul de directivă și compatibilitatea lor. Această perioadă, deci faptul că n-ar trebui să depășească o perioadă de trei luni, aici este obligatoriu să se aplice reguli diferite de cele care există deja. Și credem că este foarte important ca drepturile să fie garantate și tratamentul egal să se aplice lucrătorilor sezonieri. Însă aceasta este o problemă secundară față de celelalte chestiuni mai importante. Dacă analizăm situația competențelor și dacă vedem care sunt cazurile individuale, există posibilitatea de a aplica anumite reguli și există diviziuni între statele membre, așa că toate aceste chestiuni ar trebui să fie clarificate mai bine. Dacă vedem ce se întâmplă cu lucrătorii detașați, statele membre au rezolvat deja această problemă. De asemenea, agențiile uh, care oferă contracte de muncă temporară și lucrătorii angajați de ei au fost excluși din domeniul de aplicare. Așa cum a arătat și reprezentantul Comisiei, majoritatea statelor membre consideră că lucrătorii sezonieri ar trebui să fie definiți cu foarte mare claritate și statele membre ar trebui să definească care sunt domeniile de activitate care ar fi incluse aici. Aceasta depinde însă de caracteristicile naționale pentru a determina de asemenea ce este un sezon, deci ce perioadă de timp se include aici. Și așa cum a arătat și domnul Moraes, e foarte important să oferim o protecție adecvată acestor lucrători pentru ca ei să nu fie exploatați. Dorim de asemenea să evităm abuzurile și dorim să uh, îi protejăm pe acești lucrători. Iar în cadrul dezbaterilor pe care le avem la Consiliu, am analizat și situația uh, respingerilor, denegărilor de cereri, a retragerilor, pentru că și aceste probleme trebuie rezolvate. E adevărat că lucrătorii trebuie să îndeplinească cerințele uh, jobului respectiv, de asemenea trebuie să se îndeplinească probleme uh, fiscale, de asigurare medicală, de contract, toate aceste chestiuni trebuie rezolvate. Am reușit însă să facem multe progrese în chestiuni esențiale și suntem încrezitori că pe baza rezultatelor obținute vom reuși să continuăm negocierile în cadrul viitoarei președinții. Vă mulțumesc! Thank you. Now we got here to responsible... Mulțumesc! Avem acum avize din partea Comisiei de Ocupare și a Comisiei FEM. Domnul Conferati, doriți să interveniți? Grazie. Intanto volevo ringraziare la Commissione e in particolare Claude Moran. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc Comisiei și în special domnului Moraes pentru cooperarea bună pe care am avut-o. Dacă, așa cum a spus Comisia, dorim să definim politici de migrație cu care să fim de acord și care să fie uniformă, atunci avem nevoie de două lucruri trebuie ca acestea să fie elaborate respectând mereu aceeași logică și ținând cont de fiecare context în parte. Și acest lucru se poate face tocmai grație acestei cooperări pe care o avem între diversele comisii parlamentare, între această comisie și Comisia de Ocupare. Cred că toți suntem de acord cu obiectivul final, și anume acela de a oferi acestor persoane condiții normale de lucru, eliminând orice risc de abuz, de exploatare și, pe de altă parte, pentru sistemul economic, pentru mediul de afaceri, să stabilim acele condiții necesare pentru ca dumpingul social să nu aducă daune a uh, concurenței între companii și lucrătorilor. Deci să existe aceleași condiții de joc pentru toată lumea. S-au menționat aici mai multe aspecte importante. Eu am să trec în revistă foarte succint aceste elemente care sunt importante. Dacă dorim să evităm dumpingul social, e foarte important controlul, însă la fel de importantă este și uh, egalitatea de șanse pentru aceste persoane. Deci tratamentul legal pentru același job, aceasta este singura modalitate care ne va permite să evităm acele abuzuri la care au recurs până acum companiile și anume acelea de a nu utiliza forța de muncă națională, locală, ci forța de muncă din afară pentru că aceasta este mai ieftină, deci mai rentabilă din punct de vedere economic. Deci tratamentul legal, condiții egale, acest principiu este esențial tocmai pentru a evita această falsificare a concurenței. De asemenea, să vedem ce se întâmplă cu acordurile colective care depind de la o țară la alta. Însă, aceste acorduri colective reprezintă un punct de referință eficient tocmai pentru a asigura aceleași condiții de muncă pentru acești lucrători ca uh, și pentru ceilalți lucrători naționali alte chestiuni, precum uh, siguranța la locul de muncă, orarul de lucru, salariu, toate acestea sunt elemente esențiale pentru a asigura poziția socială a lucrătorului, chiar dacă este vorba de o poziție temporară. Persoana respectivă are dreptul să locuiască, de exemplu, în condiții demne pentru a nu fi exclusă din societate. Nu se poate, de exemplu, ca acești lucrători sezonieri să fie trimiși uh, și marginalizați uh, uh, în afara orașului, în zone de barăși, de exemplu, construite numai pentru ei. Iată de ce cred că este important să se analizeze în detaliu, așa cum s-a făcut în raportul principal și cum am încercat să facem și noi, ce înseamnă tratamentul legal și condiții egale pentru toată lumea. Aș vrea să adaug aici că drepturile și condițiile materiale sunt necesare, însă, pe de altă parte, așa cum spunea și reprezentantul Consiliului, n-ar trebui să lăsăm deoparte domeniul de aplicare și termenele stabilite. Și am să dau un exemplu aici. Eu cred că ar trebui să încercăm să evităm ca toată lumea să intre în această categorie de muncă sezonieră, pentru că tentația e foarte mare și până la urmă totul se poate transforma în sezonier. Există o muncă temporară, însă care nu este sezonieră, așa că aceasta n-ar trebui să intre în acest domeniu de aplicare. Ar trebui să fim foarte atenți pentru ca fiecare loc de muncă să aibă tratamentul care îi se cuvine statele membre n-ar trebui să aibă posibilitatea de a defini un domeniu de aplicare mai extins, pentru că până la urmă, de exemplu, există diferențe între nordul și sudul Europei în ceea ce privește munca sezonieră. E permis un anumit grad de flexibilitate, însă ar trebui ca acest lucru să se facă printr-un acord social în fiecare stat membru, astfel încât condițiile pe care noi le definim aici să Uh, nu fie uh, interpretate cum vor ei. În ceea ce privește termenele stabilite, e vorba de acea perioadă de șase luni de zile, care este un termen recunoscut pentru agricultură, pentru horticultură. În general, referința aici este anul solar și nu anul calendaristic. De asemenea, turismul sezonier pe perioada verii este foarte bine definit și turismul pe perioada de iarnă, de asemenea, și în general perioada de referință este de 2 ani. Mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră și sper ca aceasta să apară și în alte circunstanțe. Mulțumesc, președintele. Dragi colegi, mai avem încă un punct pe ordinea de zi în această dimineață, așa că vă rog să fiți foarte succinți. Am să dau cuvântul doamnei Papadopulo din partea Comisiei FEM. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, eu sunt raportor din umbră din partea Comisiei FEM. Într-adevăr, noi încercăm să impunem punctul de vedere al femeilor și avem niște date din partea organizației OCDE și din partea Biroului de Dezvoltare care ne arată că un număr foarte mare din acești lucrători sezonieri sunt practic femei, femei care vin din țările terțe, care de multe ori sunt trăiesc în condiții de sărăcie, în condiții sociale foarte proaste, sunt analfabete și așa mai departe. Femei care vin în Uniunea Europeană pentru a găsi un loc de muncă și care trebuie să se confrunte cu multe obstacole pentru a-și găsi un loc în societate. Femei care se confruntă cu uh, probleme precum uh, homofobia sau uh, trebuie să facă față violenței masculine și de aceea trebuie adoptate măsurile necesare pentru ca aceste femei să trăiască într-un mediu stabil și corect. Noi suntem de acord cu ceea ce a spus domnul Moraes. Trebuie să stabilim niște limite foarte clare pentru ca lucrătorii sezonieri să vină în Uniunea Europeană pentru a asigura o anumită siguranță a reîntoarcerilor în țările de origine și pentru a le asigura un salariu egal și condițiile de viață să fie condiții adecvate. Trebuie impuse de asemenea controle și sisteme de monitorizare foarte uh, corecte asupra condițiilor de muncă pentru a vedea dacă condițiile de muncă demnă sunt respectate sau nu, dacă condițiile de cazare, de exemplu, sunt respectate, dacă sunt respectate problemele de sănătate ale acestor persoane și să existe mecanismele necesare de prezentare de plângeri sau de denunțuri atunci când există abuzuri. Toate aceste propuneri sunt uh, făcute din partea comisiei noastre și avem soluții foarte bune în felul acesta pentru o temă foarte importantă din zilele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Vom încerca să uh, fim foarte rapizi. Mai avem o minut și jumătate pentru fiecare membru. Domnul Papa Nicolau, vă rog. First of all, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, permiteți-mi să îl uh, felicit și eu pe domnul Moraes, raportorul nostru, pentru treaba foarte bună pe care a făcut-o, precum și pentru raportul uh, inteligibil și constructiv și pentru cooperarea foarte bună în pregătirea acestui raport. Voi încerca să fiu succint, însă voiam să spun foarte multe lucruri și să clarific multe aspecte. În primul rând, în ceea ce privește pașii pozitive a acestui raport, permiteți-mi să subliniez că salutăm uh, Uh, acest uh, regulament provizoriu, uh, perioada de șase luni este una binevenită și, de asemenea, salutăm eforturile pe care le-a făcut raportorul pentru a clarifica domeniile referitoare la um, activitatea sezonieră. În afară de aceasta, sunt necesare clarificări în ceea ce privește fezibilitatea unor prevederi precum cele referitoare la uh, um, celelalte prevederi care au legătură cu munca sezonieră. Avem nevoie de uh, o simplificare a procedurilor pentru că povara administrativă nu trebuie să slăbească ritmul uh, implementării și, în ultimul rând, permiteți-mi să salut introducerea mecanismului referitor uh, la monitorizare și inspecții uh, și, de asemenea, consolidarea sancțiunilor împotriva angajatorilor atunci când uh, se întâmplă să fie cazul. Permiteți-mi să trec acum la niște puncte cruciale și foarte importante din punctul nostru de vedere, importante cel puțin pentru grupul nostru. Câteva aspecte critice. În primul rând, raportorul a eșuat în ceea ce privește acest punct uh, este vorba despre introducerea unor prevederi tranzitorii cu referire la persoanele care stau ilegal în prezent în Uniunea Europeană, amendamentul 6 și 18. Nu cred că acest punct are ceva de-a face cu obiectivul acestei directive. Această directivă, în mod clar, se referă la migranții legali despre asta am vorbit încă de la bun început. Înțeleg pe deplin care uh, este obiectivul, însă cred că aceste prevederi uh, ies în afara scopului de aplicabilitate al directivei noastre. Și de asemenea transmite un mesaj greșit tuturor celor care încearcă să intre ilegal în uh, Uniunea Europeană. Pentru că, într-un anumit fel, putem spune că pune un mare preț pe uh, migrația ilegală și că îi dezavantajeze pe cei care doresc să facă acest lucru legal. Sigur că avem așteptări de la aceste persoane, dorim să îi protejăm, dar trebuie să recunoaștem în același timp că, la nivel european, avem dificultăți în găsirea de noi soluții și noi căi pentru a aborda și pentru a da speranță anumitor persoane care vin ilegale în Europa. Veniți ilegal în Europa, vom găsi o cale de a vă reține aici. Cam acesta este mesajul pe care îl transmitem în domeniul procedurilor de azil și cred că așa ceva nu trebuie transmis. Cred că trebuie să fim foarte atenți uh, cu asemenea lucruri. Și, repet, și acesta este cel de-al doilea punct pe care doresc să-l subliniez, una dintre considerațiile majore de la bun început în discuția noastră a fost posibilitatea a abuzului acestei directive prin uh, o ședere prelungită. Vom încerca prin discuțiile care vor avea loc ulterior și prin amendamentele pe care le vom înainta să îmbunătățim textul și să reducem uh, în măsura în care putem și cu cooperarea raportorului uh, la minim acest risc al șederii prelungite. În al treilea rând, în legătură cu punctul dinainte, trebuie să fim foarte precauți în ceea ce privește uh, ocuparea consecutivă, astfel încât să uh, evităm abuzarea de această directivă. Nu trebuie să avem o nouă directivă care să fie implementată de către statele membre și care să nu fie suficient de bună. Nu vrem să avem numai discuții teoretice și să se ia niște decizii care să nu fie implementate în statele membre. De aceea încercăm să clarificăm anumite puncte esențiale și credem că aceste puncte sunt cu adevărat importante pentru a beneficia de un rezultat bun în implementarea acestei directive. Nu doresc să vorbesc mai mult, însă mai am câteva puncte pe care aș dori să le exprim. Însă, în cooperare cu raportorul și cu și pe parcursul viitorilor discuții voi putea spune mai mult. Vă mulțumesc. Au fost 5 minute și jumătate, domnule Papa Nicolau, spune domnul președinte. Vă mulțumim pentru contribuția dumneavoastră, dar în felul acesta nu vom reuși. Dacă nu reușim să ne uh, abținem și nu reușim să ne disciplinăm, uh, nu vom reuși să respectăm timpul. Deci, haideți să ne restrângem la două minute de intervenție, pentru că altfel vom intra într-o întârziere foarte mare. Mai sunt câteva puncte pe care trebuie să le parcurgem în această dimineață. Acum, domnul Mulder. Thank you, uh, Chair. I will do my best. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de subțint. În primul rând, aș dori să-mi exprim și eu uh, aprecierea față de Claude Moraes. Am avut mai multe întâlniri cu el și cred că a făcut tot ceea ce este uh, posibil pentru a găsi de niște compromisuri. În ceea ce privește amendamentele, cred că merge pe direcția corectă. În principiu, grupul liberalilor este în favoarea unui regulament al acestui tip de lucrători, pentru că acesta este un pas în direcția unei politici comune și a dezvoltării viitoare a pieței interne. Câteva observații. Raportorul propune ca oamenii care lucrează ilegal să beneficieze de o perioadă de tranziție de 2 ani. Trebuie să ne gândim la acest lucru. Eu nu sunt, în general, pentru promovarea unui favorism, unui favoritism al celor care nu au respectat legea în trecut. Deci trebuie să vedem ce putem face cu această prevedere. La amendamentul 20 face o propunere Propunerea în sine este în regulă, însă se spune că ar trebui să se aplică, uh, aplice domeniul agricol și turismului și s-ar putea să fie extinsă și la alte activități adiționale, etc. Apoi, în sfârșit, spune că trebuie să existe un acord social. acordul final uh, din statele noastre membre trebuie să fie acordat întotdeauna de Parlamentul Național, nu de componenta socială. De aceea, cred că um, este o propunere acceptabilă, însă nu răspunde 100% responsabilității angajatorului. Trebuie să se găsească posibilități de uh, locuit pentru toată lumea, nu numai pentru lucrătorii sezonieri și acesta trebuie să fie la niște standarde decente, iar guvernele naționale trebuie să fie cele care se apleacă asupra acestei probleme. În ceea ce privește raportorul PPE-ului, sunt de acord, raportorul din umbră, sunt de acord uh, cu dânsul uh, că trebuie să vedem cum putem controla o asemenea situație, pentru că în prezent există un număr mare de uh, lucrători sezonieri ilegali și trebuie să ne asigurăm că prevenim repetarea unor asemenea situații și trebuie să avem un control potrivit astfel încât persoanele respective să plece după șase luni, perioadă autorizată. Ah, 2 minute 52. Am depășit puțin timpul. Mulțumesc, doamna Sargentini. Este rândul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că amendamentele propuse de către raportor sunt bune, dar modeste. Mi se pare important să avem o directivă ca, cu privire la munca sezoniere dar ne-ar fi plăcut să vedem o abordare mai generală privind migrația forței de muncă către Uniunea Europeană, așa cum a spus și domnul Moraes, dar credem că acesta este un prim pas pentru a iniția o dezbatere privind migrația legală a acelora care nu au cele nu au cea mai bună formare. Dacă îmi permiteți, voi trece direct la subiect și anume mă voi referi la situația migranților ilegali care deja sunt în Uniunea Europeană și locuiesc aici. Cred că este o mișcare foarte interesantă, aceea de a le permite să aplice pentru uh, locuri de muncă sezoniere în baza acestei directive. Cred că atâta timp cât ți se oferă șase luni de zile de muncă legală, toată lumea știe cine ești și unde ești, uh, și apoi vei fi obligat să părăsești Uniunea Europeană, acești lucrători sezonieri nu cred și statutul lor nu cred că va putea fi reglementat. Directiva aceasta însă dă posibilitatea oamenilor de a pleca într-un mod legal din Uniunea Europeană și de a nu se aplica o interdicție asupra uh, readmisiei, de readmisie. Cred că este o posibilitate bună de a se reîntoarce la familie cu bani și uh, după ce a prestat o activitate legală. Deci mi se pare o cale interesantă de a aborda această chestiune a migranților ilegali care sunt deja rezidenți în Uniunea Europeană. Însă, această directivă trebuie să dea o alternativă legală pentru ceea ce uh, este deja oarecum normal în anumite părți ale Europei sau în toate părțile Europei, și anume migranții ilegali care lucrează pentru noi în situații și condiții foarte dificile. Acest prim pas cred că ar putea să fie util. Și nu îi înțeleg pe aceia care spun că muncitorii sezonieri cresc numărul de migranți ilegali și pe cei care își vor prelungi șederea. Cred că acest lucru nu este valabil în toate părțile și știu foarte bine că în toate părțile Europei folosim deja migranți ilegali și nu și-au găsit până acum nicio soluție de a-și legaliza situația. Aceasta este cheia și pentru această cheie sunt dispusă să înțeleg că putem începe modest cu șase luni și că ne limităm la anumite sectoare. Însă, ceea ce vor face verzii este să înainteze niște amendamente care să abordeze statutul uh, lucrătorilor sezonieri și drepturile acestora. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Vive. Thank you very much, I think that by now Doamna Weber, vă mulțumesc, domnule președinte. Știu că până acum colegii mei au înțeles că sunt o susținătoare a pachetului privind migrația și, în mod uh, special, sunt bucuroasă că în ceea ce privește acest dosar, îl avem uh, ca raportor pe domnul Claude Moraes, pentru că este cât se poate de rezonabil și de inteligent și are atitudinea uh, corectă pentru a trata lucrurile din acest dosar. Spunând aceasta, vreau să menționez faptul că, da, într-adevăr, sunt o susținătoare a reglementării a muncii sezoniere în cadrul Uniunii Europene. Persoane care vin din țări terțe că trebuie să beneficieze de un cadru reglementat. Acest lucru s-a întâmplat și în trecut. Trebuie să fim conștienți că muncitorii sezonieri sunt uh, o necesitate, asta fac și europenii, să mută dintr-o țară în alta și deci este normal să le protejăm drepturile în aceeași măsură ca și europenilor. Uh, pe de altă parte, în ceea ce privește condițiile de cazare și de muncă, cred că trebuie să avem acele standarde pe care le avem și pentru cetățenii europeni care lucrează în alte țări din Europa. Nu putem să avem uh, standarde mai înalte pentru persoane care vin din afara Uniunii Europene. Dar, uh, pe lângă aceasta, cred că lucrurile iau o formă bună. Vă mulțumesc! Thank you. This is... Mulțumesc, doamna Ernst. Vă mulțumesc. În primul rând, felicitări raportorului. Cred că este un raport bun. Uh, pozitive sunt următoarele aspecte. Modul de abordare al principiului privind tratamentul egal, uh, acesta mi se pare în ordine și cred că ar trebui să ne orientăm și în cazul altor rapoarte în funcție de acesta. Uh, sancțiunile trebuie să ne gândim la acestea. Mi se pare o abordare corectă și ar trebui să discutăm în continuare cum să putem consolida acest lucru. Procedurile de control, inspecțiile, da, sunt în favoarea acestora. Dreptul la informare al angajaților trebuie să fie uh, întărite și, de asemenea, această chestiune a cazării, da, mi se pare foarte importantă, dar toate aceste care vizea, uh, aspecte care vizează demnitatea umană trebuie să fie formulate bine acceptarea acestora în țările noastre și uh, intervalul de 2 ani. Eu cred că trebuie să contribuim la eliminarea ilegalității și statutului migranților ilegali, pentru că sunt mulți migranți care lucrează ilegal și lucrează pe piața muncii negre. Și în felul acesta am deschis niște porți pentru cea mai rea formă de exploatare. De aceea ar trebui să încercăm să eliminăm aceste structuri și nu reușim să facem asta dacă îi lăsăm pe din afară pe acești angajați. Acestora trebuie să le oferim o șansă să își obțină statutul de uh, migranți legali și să le putem oferi șansa de a părăsi Uniunea Europeană în ritmul pe care îl decidem noi. Deci cred că ar trebui să ne gândim bine la principiul pe care îl prevede această directivă. De asemenea, uh, sunt dispusă să mai discutăm despre această reglementare de 2 ani, însă principiul mi se pare foarte important terminologia, da, ce înseamnă muncă sezonieră, nimeni nu știe cu adevărat acest lucru, nici măcar eu trebuie să recunosc sincer acest lucru. S-a încercat definirea acestui lucru, s-a încercat uh, abordarea diferitelor branșe. Mi se pare o încercare rezonabilă, dacă, chiar dacă nu este perfectă, și Uh, îmi doresc ca drepturile lucrătorilor sezonieri să fie exprimate mai clar. Ar trebui să fie definite cu exactitate într-un punct uh, separat. Aici trebuie să mai lucrăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori și eu să-l felicit pe Claude pentru raportul tocmit, care a reușit să acopere uh, carențele propunerii Comisiei uh, și să aducă îmbunătățiri considerabile în ceea ce privește drepturile muncitorilor sezonieri. Eu aș vrea să mă refer la un singur aspect și anume la sancțiunile care se pot aplica angajatorilor finali în cazul în care nu respectă legislația, mm, pentru că știm cu toții că muncitorii sezonieri pot să ajungă să lucreze în condiții de semisclavie, Aș dori ca aceste sancțiuni, și voi propune acest lucru lui Claude, să se extindă și asupra uh, intermediarilor și mai ales asupra agențiilor uh, de plasare a forței de muncă pentru că aceste, acești intermediari și aceste agenții sunt primele care intră în contact cu muncitorii, eventualii muncitori sezonieri și ei trebuie să informeze cu privire la statutul și drepturile lor în cadrul sejurului în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Thank you. Thank you. Now, Mr. Moraes, I suggest Mulțumesc, domnul Moraes uh, a sugerat să există o rundă finală și să încerce să coroboreze contribuțiile care au fost făcute uh, din partea avizelor de la Employment și FAM, domnul Coverati și domnul Papadopoulou. Uh, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. I'm, I'm really conscious of the time also. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt conștient că suntem presați de timp, însă din respect față de raportorii din umbră și din respect pentru mm, domnul Coferati, trebuie să spunem câteva cuvinte, pentru că știu că nimeni nu citește niciodată un raport, însă este clar că deși au făcut-o și cred că ar trebui să răspundem foarte pe scurt, pentru că uh, înseamnă că putem să avem o discuție foarte bună pe marginea unui subiect foarte sensibil. Uh, este vorba despre abordare sectorială și uh, în Uniunea Europeană ne uh, confruntăm cu șomajul, iar această migrație este un subiect sensibil. Toți um, membrii uh, toate statele membre trebuie să se confrunte cu această situație, trebuie stabilizată situația și îmbunătățită pentru acei lucrători sezonieri care sunt uh, afectați, dar și pentru uh, toate părțile implicate. De aceea vreau să trec foarte rapid la punctul exprim- de vedere exprimat de domnul Malder, uh, referitor la partenerii sociali. Este una dintre situațiile în care a spus ceva foarte clar și evident, un lucru care mi-a scăpat, uh, Um, partenerii sociali uh, au o discuție și decid uh, referitor la sectoare, cum ar fi sectorul construcțiilor. Eu pe acesta l-am exclus pentru că nu am considerat că există um, acolo activitatea sezonieră, însă dacă statele membre decid că um, trebuie să se întâmple așa, atunci pot face acest lucru, îl pot include. Însă parlamentele Uh, și statele naționale sunt cele care decid. Deci, sigur că este una, un lucru evident care uh, a rezultat din această discuție și este un aspect foarte important. Domnul Papa Nicolau are uh, dreptate și este foarte clar, ne-a spus foarte clar uh, ceea ce îi place și ceea ce nu îi place. Îmi place o asemenea uh, abordare, îmi place să știu cu ce am de-a face. Ne-a spus foarte clar care sunt punctele care nu îi plac. Unul dintre punctele exprimate este foarte complex și este oarecum filozofic uh, referitor la ce înseamnă ședere prelungită, overstaying. Cine este uh, migrant legal, ilegal? Poate că la o ceașcă de cafea putem să discutăm uh, o perspectivă filozofică a acestui lucru. Celălalt aspect a fost mai practic. Am creat această situație punte care dumneavoastră nu vă place. Dar cel puțin am uh, clarificat oarecum lucrurile și acest lucru este important. Ian Mulder este întotdeauna foarte clar și uh, ne-a spus că nu îi place uh, lipsa de claritate și, de asemenea, mi-a oferit o bază foarte bună de discuție mi-a spus ce poate sprijini și ce nu în ceea ce privește amendamentele. Doamna Sargentini și doamna Ernst merg uh, în direcții diferite. Una îmi spune că am fost prea modestă cu uh, amendamentele. Poate că așa trebuie să fim. Poate că trebuie să mă găsesc undeva la mijloc și aceasta este poziția cea mai bună. Însă, pe de altă parte, mi se spune că pot să fiu, uh, că sunt foarte plăcut, pot să fiu și foarte sever, foarte neplăcut. Și doamna Lasfor știe că pot să am o atitudine cât se poate de neplăcută. Um, dar este o poziție echilibrată pe care încerc să o ocup și acest subiect este unul foarte sensibil, conținutul este unul sensibil și am încercat să mă refer la toate punctele importante, așa încât uh, trebuie să spun că apreciez modul în care raportorii din umbră au abordat uh, aceste aspecte. Am avut o discuție deschisă, onestă, am încercat să clarificăm poziția noastră. Noi am dorit să protejăm lucrătorii sezonieri și să le oferim o șansă suplimentară, așa cum a spus uh, doamna Coferati nu încercăm să schimbăm lumea, dar încercăm să schimbăm condițiile de lucru și un anumit sector. Sigur că va fi ceva dificil de realizat, dar suntem dispuși să lucrăm pe această direcție și să colaborăm cu toți colegii, de asemenea cu Comisia pentru Ocupare, pentru a ajunge la un stadiu în care să obținem o directivă echilibrată pe care să o sprijine toată lumea. Mulțumesc, mulțumesc Claude. A fost uh, o concluzie foarte importantă a acestui proiect de raport și cred că bazele au fost stabilite pentru înaintarea amendamentelor. Um, termenul pentru înaintarea amendamentelor este 12 iulie, la prânz. Comisia pentru Ocupare și-a stabilit termenul pentru înaintarea amendamentelor în iunie, 22 iunie tot la prânz. În ceea ce privește Comisia Libe, Termenul de depunere a amendamentelor este 12 iulie. Vă mulțumesc pentru înțelegerea dumneavoastră. Trecem imediat la următorul punct, punctul 22, care are legătură cu celelalte două, 20 și 21, pentru că este vorba până la urmă despre, tot despre acest pachet pentru migrație. Este vorba despre procedura unică de solicitare a unui permis de ședere și de muncă, una dintre părțile componente ale acestui pachet pentru migrație și... Um, se referă la prezentarea situației actuale pe care o va face raportarea din partea LIBE privind uh, procedura unică de solicitare a unui permis de ședere și de muncă pentru persoanele care solicită să lucreze pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. S-a votat la plenară uh, pe 24 martie 2011 uh, într-o primă lectură. Raportoarea este doamna uh, Mathieu, colega noastră, care ne va oferi un feedback referitor la primul trialog care a avut loc pe 23 mai. S-a dorit să se obțină pe cât de repede posibil un acord în a doua lectură pentru acest dosar. Așadar, doamne Mathieu, aveți cuvântul pentru a prezenta situația actuală. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după cum ați spus și dumneavoastră, am ajuns pe 23 martie la un acord și, în urma adoptării raportului asupra permisului unic, am continuat negocierile cu Consiliul. Am avut un trialog pe 23 mai, care a permis Parlamentului să înțeleagă mai bine poziția Consiliului. Ultimele lucrări ale Consiliului ne confirmă uh, câteva puncte, 107 puncte din cele ale Parlamentului, dar rămân în continuare puncte divergente pe care Consiliul le-a menținut la ultima întâlnire tripartită. Prima este referința la tabela de corespondență. După cum știți, e vorba de o chestiune orizontală care este analizată de un grup de lucru interinstituțional, deci n-am de gând să mă pronunț asupra acestui punct deocamdată. Al doilea se referă la termenul maxim pentru acordarea permisului unic. Noi am adoptat un termen de trei luni, însă Consiliul dorește patru luni și probabil că acest punct va fi supus unui compromis final pot să vă informez că am avut un vot cu apel nominal la plenară și acest uh, punct fusese adoptat cu 186 de voturi la Parlament. Al treilea punct, informațiile suplimentare. Acest punct fusese adoptat și el cu 584 uh, de voturi la plenară. Acesta este singurul punct uh, care la Consiliu este supus unei minorități de blocaj. Mai multe state membre doresc să se, doresc să se includă informații în legătură cu relația de muncă între angajator și lucrătorul imigrant. După negocieri am ajuns la un compromis cu Consiliul. Acum referitor la conținut. Compromisul prevede ca conținutul să fie același care este inclus acum în permisul de muncă. Numele și adresa angajatorului, tip de activitate, tip de activitate a lucrătorului și a, remunerația. Alte referințe sunt doar opționale pentru statele membre și nu obligatorii. Părerea mea și a câtorva dintre raportorii din, din umbră este că am putea susține acest compromis pentru că acesta este un mijloc puternic de luptă împotriva muncii ilegale și a exploatării lucrătorilor din țările terțe. Este vorba de un compromis echilibrat pentru că lista informațiilor furnizate este exhaustivă și nu este lăsată la latitudinea statelor membre. Dacă ne referim acum la forma, modelul utilizat pentru permisul unic nu permite includerea anumitor informații pentru că nu există loc pe document, acestea însă pot fi adăugate pe un chip electronic și, de asemenea, pe hârtie. Aceasta ar putea aduce o reducere a costurilor pentru IMM-uri și deci pentru statele membre. În al patrulea rând, Consiliul dorește să facă diferențierea în ceea ce privește tratamentul legal pentru accesul la locul de muncă și la servicii sociale. Noi am dorit să avem un acces diferențiat și să nu se permită șomerilor să mai aibă acces la aceste servicii. Și aici Consiliul nu se de acord cu votul pe care l-am avut în plenară. În al cincilea rând, egalitatea de tratament în ceea ce privește accesul la educație și formare profesională. Am votat deja la plenară acest punct cu 463 de voturi pentru. Consiliul dorește ca această egalitate de tratament să fie acordată doar persoanelor care lucrează efectiv. Parlamentul dorește să includă și persoanele care se află în șomaj. În al șaselea rând, chestiune referitoare la pensii și exportarea lor. Consiliul dorește ca aceasta să depindă de acordurile bilaterale între statele membre și țările terțe. Noi dorim aici să introducem un punct cheie, pentru că egalitatea de tratament trebuie să fie regula de bază și așteptăm un efort în acest sens din partea Consiliului. Iată, dragi colegi, principalele puncte care mai trebuie rezolvate la acest dosar. Bineînțeles că există și alte elemente de natură tehnică, de tip lingvistic, pe care va trebui să le rezolvăm, însă fără prea mari probleme. În urma trialogului am organizat o întâlnire a raportorilor din umbră la Strasburg marțea trecută și am ajuns asupra unui compromis pe care îl vom propune Consiliului. Vom accepta compromisul lor în legătură cu informația adițională și termenul de patru luni pentru acordarea permisului, însă vom rămâne pe poziție în ceea ce privește pensiile, accesul la educație și la formare profesională. Iată, dragi colegi, care este situația actuală. Este un dosar dificil. Săptămâna viitoare vom avea un alt trialog și sper să ajungem la un acord cât mai rapid cu Consiliul după cea de-a doua lectură prenegociată. Mulțumesc de asemenea și raportorilor din umbră care au fost foarte atenți și aștept să aud întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Thank you, Veronique. Well, uh... Mulțumim, Veronic. Am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei și, de asemenea, reprezentantului Consiliului pentru o declarație, pentru o intervenție foarte, foarte scurtă, dacă doresc să intervină. Nu vom uh, deschide dezbaterea, pentru că trebuie să trecem la punctul uh, următor de pe de zi. Suntem în mare întârziere și am uh, primit informațiile cele mai importante. Așadar, din partea Consiliului, doamna Vadașii. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a szót. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru că îmi dați cuvântul. Am să încerc să fiu uh, foarte succintă. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European și, sigur, mai ales doamnei Mathieu pentru eforturile care au fost întreprinse în mod uh, clar în numele președinției. Vreau să vă spun că acest dosar este foarte important și negocierile deja se desfășoară de mult uh, timp, inclusiv în președințiile precedente. De aceea, după aceste negocieri îndelungate, ne bucurăm că suntem foarte aproape. Pozițiile noastre s-au apropiat foarte mult între cele trei instituții. Dorim un compromis echilibrat. Acesta este foarte important pentru ambii colegiuitori. Și uh, ambele părți au făcut pași uh, mari în întâmpinarea uh, celelalte părți, dar mai există cinci puncte asupra cărora nu ne-am pus încă de acord. Acestea trebuie să fie abordate pe viitor. Dar va trebui să analizăm procedura de timp în care trebuie furnizate informațiile suplimentare. Această chestiune este foarte importantă și credem că E important să existe posibilitatea ca această informație să fie transmisă și înregistrată. E vorba de informații um, suplimentare care nu vor uh, încăpea pe viitorul permis unic. În ceea ce privește ocuparea locurilor de muncă, um, trebuie ca totul să se desfășoare destul de rapid și eficient, uh, pentru că nu vrem să dureze foarte mult timp uh, până se eliberează permisul. De asemenea, uh, trebuie să asigurăm un tratament egal atunci când se oferă consultanță. Doamna Matiu s-a referit și la acest lucru și credem că poziția Consiliului este mai flexibilă și și-ar dori niște restricții mai severe pentru a asigura tratamentul legal. De asemenea, ați uh, vorbit despre educație și formarea profesională și tratamentul uh, egal în aceste două domenii. Cred că deocamdată această chestiune rămâne deschisă. Um, vom reanaliza um, informațiile suplimentare care vor fi necesare pentru a ajunge la uh, o soluție acceptabilă pentru Consiliu. Sigur că trebuie de asemenea să analizăm problema exportului pensiilor, care este foarte importantă. Și trebuie să vedem ca tabelele de corespondență, care, din nou, sunt o chestiune de natură orizontală. În ceea ce privește trialogul de săptămâna viitoare, el a fost programat pentru săptămâna viitoare pe aceste chestiuni încă nelămurite și vreau încă o dată să subliniez faptul că pozițiile sunt acum foarte apropiate. Poziția Parlamentului și poziția Consiliului sunt foarte apropiate și sperăm să putem să ajungem la un acord în cursul acestui trialog pentru a putea adopta acest dosar. Mulțumesc! Mulțumesc din partea Comisiei, dacă dorește să intervină cineva. Mulțumesc! Într-adevăr, Comisia împărtășește uh, opinia pozitivă exprimată de doamna raportor și de președinția maghiară. O poziție prenegociată pe acest uh, act de legislație orizontală care este negociat deja de patru ani și sperăm într-adevăr să ajungă la un acord săptămâna viitoare. După cum a spus doamna raportor, mai există doar câteva elemente și ne bucurăm că am ajuns la compromis pe cele mai importante puncte. De exemplu, nevoia de a face trimitere la datele, la informațiile care nu intră pe permit, nu încă pe permit, fie că permis, fie că e vorba de format electronic sau format pe suport hârtie, în orice caz, acest conținut acestor date este clarificat. În ceea ce privește pensiile, Comisia dorește să își uh, exprime uh, angajamentul luat pentru ca uh, acești lucrători să poată să își transporte, să-și exporte pensiile, așa cum fac și toți ceilalți lucrători. Sigur, mai rămân chestiuni care nu au fost clarificate, cum ar fi educația și formarea profesională. Acestea vor fi clarificate în trialogul de săptămâna viitoare și Comisia își confirmă angajamentul de a oferi asistența pentru a se găsi un acord asupra acestor chestiuni. Și, de asemenea, Comisia își exprimă speranța că acest dosar foarte controversat și îndelung negociat uh, va putea fi încheiat, o condiție importantă pentru a putea uh, progresa în dosarul uh, imigrației legale. Președinta, mulțumesc. Nu am să deschid acum dezbaterea. Confirmăm mandatul doamnei Matiu la negocieri și urăm mult succes în trialogul de săptămâna viitoare ar trebui să trecem imediat la punctul următor și ultimul de pe ordinea noastră de zi din această dimineață, și anume utilizarea registrului privind uh, numele pasagerilor, registrul cu numele pasagerilor și acestor informații. E vorba de registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, detectarea, investigarea și urmărirea în justiție a delictelor teroriste și a uh, infracțiunilor grave. E vorba de o nouă propunere după 2007 care a fost schimbată destul de mult. În primul rând, vom asculta prezentarea raportorului și apoi, sigur, vă dăm cuvântul uh, Comisiei Consiliului și apoi vom avea un scump, scurt schimb de opinie încercând să încheiem la ora 12 și jumătate. Domnule Kirchhoff, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest calendar este imposibil. Eu cred că această chestiune este vitală și ar trebui uh, să avem o discuție acum în 14 minute. Mi se pare inacceptabil acest lucru ca raportor. Intenția mea și am, este următoarea. Așa am să rog secretariatul să mă ajute. Voi face câteva remarce inițiale pe marginea acestui uh, subiect uh, și reprezentanții Comisiei și Consiliului care au așteptat aici pentru a discuta acest punct, eu cred că ar trebui să reluăm acest subiect pe ordinea noastră de zi cât mai curând posibil pentru a putea continua discuția, pentru că nu mă mulțumește deloc uh, această uh, situație. Voi face o introducere foarte scurtă pentru că cred că este important să fixăm parametrii în momentul de față. Pentru că am primit foarte multe materiale și am văzut că foarte multă lume e interesată de acest subiect care este de, uh, de o mare, mare însemnătate eu și raportorii din umbră ne-am întâlnit pentru a discuta acest dosar și mi se pare că uh, un număr mare de personalități din această comisie um, care uh, se interesează de acest subiect uh, au încercat să se implice și în raportul meu. Uh, e ca o mare familie care conlucrează uh, într-o manieră constructivă și pozitivă, fără îndoială. Uh, din uh, istoria noastră privind uh, registrul cu numere pasagerilor, Australia, Canada și Statele Unite, știm deja destul de multe date. Însă, vreau să subliniez înainte ca anumiți colegi să sară și să mă atace de la bun început. Acesta este un acord privind registrul cu numere pasagerilor, dar este unul uh, european și eu cred că, în pofida principiilor uh, de bază, um, înseamnă că acest acord este unul foarte diferit față de cele pe care le-am tratat până acum, acorduri cu alte națiuni din afara Uniunii Europene. De aceea, voi fi foarte precaut în pregătirea mea pentru a mă asigura că această diferență este clară pentru toți colegii. Acum ne aflăm la începutul procesului. E interesant că, cu toate că suntem la începutul procesului și singurul, docu- procesului și singurul document pe care l-am primit este propunerea comisiei, eu am primit deja avize de la aproape toată lumea, eh, toate persoanele din întreaga lume privind propunerea comisiei. Sunt recunoscători celor care au eh, furnizat aceste avize și opinii, avize și opinii, unele chiar le-am cerut noi și am să le menționez, dar cu toate că sunt foarte interesante, pe mine m-ar interesa mai mult comentariile și opiniile privind propunerile mele atunci când am un proiect de raport. Pentru că acolo m-ar interesa să aflu opiniile oamenilor. Um, sigur că e foarte interesant să citesc opiniile pe marginea propunerii comisiei, um, dar uh, cred că e, vor fi mai importante opiniile asupra raportului meu. Să vă dau un exemplu. Avem Agenția privind drepturile fundamentale. Am citit avizul uh, lor în detaliu. Sigur că am primit și uh, avizul Consiliului, al Comitetului Economic și Social, um, de asemenea evaluările de impact ca anexă pe care, ne-au trimis, pe care ne-au trimis uh, cei de la Comisie ca anexe. De asemenea, am uh, avut legătura cu Consiliul Europei, care de asemenea vrea să dea un aviz și care au spus că totuși își va da avizul numai după ce eu voi elabora un raport, ceea ce cred că este foarte util. Știm că chestiunile majore în acest raport, care sunt comune tuturor în toate registrele cu numele pasagerilor, și anume modul în care sunt tratate datele, informațiile și alți sunt colegi aici care se ocupă de chestiuni legate de date, domnul Albrecht, de exemplu. Știm cu toții cât de important va fi, de exemplu, perioada de reținere a datelor, utilizarea datelor, um, un sistem centralizat versus unul descentralizat în acest proces. Dacă um, ne ocupăm de anumite zboruri, cele cu risc înalt, sau vom vrea o colectare 100% a tuturor datelor și cum vom uh, analiza chestiunile care au fost menționate în avizul Agenției pentru Drepturi Fundamentale privind discriminarea sau activitatea de uh, constituire de profiluri dacă uh, vrem să uh, alegem calea unei uh, colectări selecționate sau bine orientate a datelor. Și, sigur, cineva trebuie să și plătească nota și, după cum știți, în momentul de față, toată lumea dă mai departe dă mai departe pălăria, muzica cântă și în momentul în care muzica se oprește, cineva va trebui să uh, preia nota. Am discutat de asemenea și despre despăgubire ieri pentru uh, abuzul uh, privind datele. O altă chestiune foarte importantă. Un alt element care a fost uh, menționat de Agenția Drepturilor Fundamentale, supravegherea. E un, de asemenea un domeniu foarte interesant. Avem oare un, or, nevoie de un organism de supraveghere a întregului proces? Oare avem nevoie de un astfel de organism? Sigur că depinde de cât de uh, centralizat ne dorim să fie acest sistem. Profilurile, le-am menționat deja. Doamne președinte, eu cred că acest uh, subiect este foarte important, așa cum tocmai am menționat. E un dosar foarte, foarte important și privind propunerea comisiei și alte elemente pe care le-am auzit, le-am aflat în timpul activității noastre, știm și asta este opinia mea, că un acord privind registrul cu numele pasagerilor este util în combaterea terorismului și a criminalității. Însă, de asemenea, trebuie să fie la fel de clar că nu dorim să permitem utilizarea acestor date în afara ă, dispozițiilor foarte clare care se referă la protecția împotriva terorismului și a infracționalității. Trebuie să fim foarte precauți atunci când elaborăm acest raport. Avem obiective comune, acest lucru este foarte important și eu intenționez să lucrez într-un mod colegial, ceea ce nu e întotdeauna ușor, așa cum știu și alții care au fost raportori pe astfel de subiecte. Încep cu sper că toată lumea va, fi, va dori să colaboreze constructiv, trebuie să fim, să colaborăm constructiv și eu am să mă asigur că voi comunica cu toți colegii, dar e clar că e vorba de o chestiune foarte importantă care se referă la securitatea a milioane de cetățeni europeni. În ceea ce privește calendarul temporal, doamnă președinte, vom avea un document de lucru în septembrie. Singur că e un proces mai îndelungat. Un document de lucru în septembrie. Odată ce avem acest document de lucru, putem să începem adevărata muncă, și anume să trecem prin acest document cu mare atenție, să discutăm cu toate părțile interesante, să auzim, să primim toate opiniile și apoi să venim cu ceva util. Pentru că Uh, cred că am învățat din uh, ceea ce am făcut uh, până acum cu alte acorduri în acest domeniu și eu sunt încrezător că vom face o treabă bună. Îmi pare foarte rău că s-a întârziat atât de mult timpul astăzi, dezbaterea de astăzi, dar rog secretariatul să reintroducă acest punct pe ordinea de zi pentru că um, trebuie să discutăm acest lucru. Vreau și eu să mai spun ceva, vreau să aud și perspectiva Comisiei, Consiliului și celorlalți colegi. Președinte, mulțumesc. Acum dau cuvântul colegilor pentru intervenții scurte de două minute. Am pe doamna Intfeld, doamna Latford, domnul Albrecht și domnul Foss. Și închid uh, lista vorbitorilor. Și apoi am să dau cuvântul Comisiei și Consiliului dacă doresc să mai intervine. Doamna Intfeld. Yes, thank you. I, I can be very... Mulțumesc. Foarte pe scurt, pentru că sunt de acord cu raportorul, avem nevoie de mai mult timp pentru a avea o adevărată dezbatere. Și cred că de aceea ar fi mai bine să amânăm dezbaterea propriu-zisă pentru o altă ocazie, pentru că acum timpul nu ne permite să avem un adevărat schimb de vederi. Aș vrea să fac un singur comentariu referitor la conținut. Ne pare bine că în sfârșit lucrăm uh, în această familie pe care ai menționat-o, echipa sau familia PNR. Și sunt convinsă că putem ajunge la un acord asupra multor detalii. Deseori, repet același lucru. Elementul cheie aici este să se demonstreze nevoia și proporționalitatea. Și cu cât intri mai mult în această temă, cu atât îți dai seama că e nevoie de o adevărată justificare care să fie prezentată din partea Comisiei Europene pentru a justifica felul în care se utilizează datele uh, PNR. Ar trebui probabil să uh, ținem cont de acest lucru. Am avut deja o dezbatere la Strasburg săptămâna trecută, însă trebuie să facem mai mult pentru a vedea cât de mare nevoie de acest lucru. Dacă ne centrăm pe această chestiune, vedem că justificarea până acum n-a fost prea adecvată. Mulțumesc, doamna Latford. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu, în mod normal, nu fac parte din echipa PNR, dar mă interesează foarte mult această propunere. După cum știți, am urmărit îndeaproape dezbaterea PNR de foarte mult timp. Ieri am spus Autorității Europene pentru Protecția Datelor ce muncă deosebit de bună face și contribuția pe care și-a adus-o și cred că avizul pe tema PNR este de asemenea foarte util pentru noi. Pentru că, într-adevăr, avizul este foarte critic. Nu se îndeplinește această cerință a proporționalității și a nevoii de utilizarea datelor. Și, de asemenea, se menționează și paralela cu directiva pentru păstrarea datelor. Tocmai pentru că există o lipsă de armonizare, aceasta duce la o lipsă de certitudine juridică și ar trebui să ținem cont foarte serios de acest argument în cazul în care se dorește utilizarea datelor PNR în alte scopuri. Trebuie să introducem deci o limitare a utilizării acestora, așa încât să nu creăm aceeași situație pe care am avea-o în ceea ce privește directiva păstrării datelor. Se spune de asemenea că singura modalitate justificată ar fi aceea de utilizarea datelor în funcție de fiecare caz. Justificarea comisiei nu este prea mulțumitoare. Se prezintă acolo date statistice fără niciun fel de diferențiere în legătură cu diverse delicte care implică traficul de droguri, posesia de droguri și așa mai departe. Un alt element concret, evaluarea de impact face referință la Belgia, spunând că 95% din drogurile traficate în Belgia acum câțiva ani au uh, fost confiscate prin intermediul utilizării acestor date PNR. Oricum, cred că trebuie să fim foarte atenți, să analizăm cu foarte mare atenție această propunere, pentru că ea nu este bine justificată. Mulțumesc, Sara. Domnul Albrecht. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și lui Timothy Kirkhope pentru cuvintele introductive și pentru observațiile importante pe care le-a făcut. Cred că vom colabora foarte bine împreună și în ceea ce privește observațiile este absolut corect. Avem nevoie de mai mult timp pentru această dezbatere. În acest timp foarte scurt nu putem să trecem prin, toate ace- prin acest subiect important, deci trebuie să mai punem acest subiect pe ordinea de zi și cu altă ocazie. Foarte pe scurt, referitor la întrebările principiale uh, cu care ne-am confruntat, domnul Kirkhope a aportat deja câteva aspecte. Uh, și noi uh, avem în fața noastră expertiza um, Agenției pentru Drepturile Fundamentale și, de asemenea, există anumite evaluări ale Consiliului, ale serviciilor juridice, se spune că este vorba despre un subiect sensibil în ceea ce privește compatibilitatea cu drepturile fundamentale și cu principiile constituționale. Și ieri am uh, avut o rundă de discuții, un schimb de opinii referitor la evaluarea privind uh, directiva uh, referitoare la păstrarea datelor și cred că toate problemele care au devenit evidente și care au fost prezentate aici în comisie, care uh, au fost uh, menționate ca motive pentru revizuirea directivei, uh, Uh, trebuie să ne punem semne de întrebare, pentru că am vorbit aici despre directiva privind păstrarea datelor și s-a uh, dovedit de multe ori că um, necesitatea uh, de păstrarea acestor date nu este mereu atât de mare și vreau să subliniez ceea ce s-a mai spus deja aici. Această abordare caz cu caz, în cazul unei suspiciuni, este posibilă și în prezent în ceea ce privește datele pasagerilor. Deci dacă poliția are o suspiciune, atunci deja are posibilitatea de a accesa uh, Uh, serverul cu rezervările. Sigur, este o provocare atunci când vorbim despre crimă organizată și despre terorism, ca anumite tipuri de comportament și uh, atitudini pregătitoare să fie recunoscute. Însă se pune întrebarea dacă este uh, nevoie să facem acest lucru cu uh, datele personale sau dacă este posibil ca acest lucru să fie demonstrat prin evaluări statistice și printr-o activitate de investigare susținută. Cred că aceasta este întrebarea cea mai importantă, căreia trebuie să-i găsim un răspuns, atât din perspectivă politică, uh, pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor europeni, cât și în ceea ce privește uh, legislația valabilă în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Fos. Mulțumesc, Kinga. În primul rând, uh, doresc să susțin și eu ceea ce a spus Timothy, și anume că nu se poate ca unui subiect atât de important să acordăm un uh, timp atât de scurt. Pentru aceasta avem cu adevărat mai mult timp nevoie. Ceea ce mă preocupă bine cel mai mult este o întrebare de bază și nu aș vrea să repet ceea ce au spus antevorbitorii mei, pentru că și acele aspecte mă preocupă, dar pe lângă acestea mă preocupă și o altă întrebare. Există un argument uh, concret care să justifice un sistem descentralizat al PNR? Pentru că cred că ar trebui să ne gândim dacă nu avem nevoie mai degrabă de un sistem central, pentru că descentralizat poate acționa pe moment fiecare stat membru în parte. Pentru aceasta nu mai avem nevoie de vreo propunere europeană sau de vreo directivă. Valoarea adăugată a unei prevederi europene mi se pare că merge mai degrabă pe direcția etablării unui sistem central și cu privire la costuri, pentru că dacă este să pornim de la studiul care, pe care l-am citit, un sistem descentralizat costă 315, 350 de milioane de euro, iar un sistem central numai 87 de milioane de euro. Deci, uh, cred că ar trebui să mai aprofundăm aceste lucruri într-o discuție între noi pentru a vedea care este valoarea adăugată a, a unui asemenea sistem PNR. Mulțumesc, domnule Fos, domnul Moraes. Ați dori să interveniți. Mulțumesc. Foarte succint pentru a spune numele doamnei Carmen Romero, care este raportor din umbră și n-a putut fi prezent aici. Oricum, am luat notițe și sunt de acord cu metodologia prezentată de domnul Kerkhoff și am să transmit acest mesaj doamnei Carmen Romero. Și, bineînțeles, cred că e nevoie de o discuție adevărată, deci avem nevoie de mai mult timp pentru o astfel de dezbatere. Timothy, te rog. Sperăm să fie auzit înainte reacția comisiei, dar un prim comentariu față de ce am auzit în sală. Un lucru foarte important pe care l-am spus încă de la început. Am primit deja un munte de avize, avize juridice și de alte feluri. Și așa cum știe foarte bine și Sara, avocații, juriștii au opinii uh, care pot fi acceptate sau nu. Oricum, din toate documentele pe care le-am văzut uh, până acum, niciunul dintre ele nu este perfect din punctul de vedere a ceea ce facem noi. Noi vom porni, practic, cu un raport, vom avea abia la toamnă un document disponibil și abia atunci vom putea dezbate și vom putea face comparații față de parametrii stabiliți de diverse puncte de vedere și față de informațiile pe care le-am primit. Cred că asta este important, nu să plecăm de la ce avem acum. Avem doar propunerea de la comisie și noi vom pleca mai departe. De la această propunere vom face pro- propria noastră propunere, așa că vreau să ascult și părerea comisiei și probabil că vom reveni asupra acestui punct și asupra rezultatelor pe care le vom fi obținut. Mulțumesc. Comisia dorește să intervină. Mulțumesc. Am înțeles că nu mai avem timp la dispoziție. Vreau să spun doar că comisia este la dispoziția dumneavoastră pentru a vi se alătura la dezbaterile din cadrul Comisiei Libe sau la nivel bilateral, cum doriți dumneavoastră. Nu pot să dau alte detalii astăzi. Vă mulțumesc. Consiliul dorește să intervină? Nu? Atunci Într-adevăr, vom uh, reintroduce pe ordinea de zi acest punct cu altă ocazie și acum încheiem aici ședința noastră. Vom avea întâlnirea coordonatorilor la orele 15 și întâlnirea Comisiei Libe va începe la orele 15.30 după masă. Vă mulțumesc și un prânz plăcut!